Allez, mes chers collègues, nous allons y aller. Nous allons continuer nos discussions. Dragi colegi, haideți să continuăm uh, discuțiile pe prima parte a pachetului mobilitate. Începem de dimineață, uh, în această după masă, cu piața internă, aspectele sociale. Avem trei raportori, domnul Vin Valdencamp, den Kamp, doamna Merjafinu, precum și doamna Montero de Gardie, care încă n-a venit. Domnule Van den Kamp, începem cu dumneavoastră. Vă dau cuvântul, așadar, și apoi dezbatem cu raportorii din umbră și apoi o să cer comisiei să ne spună și opinia sa. Domnule Van den Kamp, sunteți gata? Vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori uh, din nou să aduc un omagiu in memoriam lui Jans Nilsson, care a fost unul dintre cei trei raportori pe acest dosar al funcționării pieței transporturilor. Avem un dosar pe cabotaj subiectul pe care lucra Jens, apoi Mary Achilonen lucra pe partea și lucrează pe partea de uh, um, socială și eu mă, mă ocup de timpul de condus și respectiv repausul. Și mă bucur că Ismail Ertug uh, preia Uh, subiectul cabotajului. Mă bucur că un socialist așadar se ocupă de acest subiect. Domnule președinte, am primit 492 de amendamente, să știți, și e vorba de o cifră semnificativă. Am reușit până la urmă să avem 9 pachete de amendamente, 9 blocuri de amendamente pe care ne-am, le-am uh, discutat la o primă ședință cu raportori din umbră pe 13 martie, iar pe 27 martie va avea loc o a doua întâlnire cu raportorii din umbră și în acel moment vom putea să discutăm deja primele amendamente de compromis. Iar mâine, după masă, dar poate asta vă interesează mai puțin, uh, ne întâlnim uh, și într-o ședință tehnică pentru a discuta așadar o serie de elemente mai tehnice din raportul meu. Amendamentele acoperă multe aspecte. Amendamentele sunt precise, sunt bine formulate și se referă la următoarele. Una dintre principalele tematici din raportul meu se referă la ce se întâmplă cu vehiculele comerciale legere, ușoare. LCV. Bun, aici amendamentele preconizează să se scadă la sub 3,5 tone. O să vedem dacă vom avea un alt tonaj pentru aceste vehicule ușoare. Bine, Asta înseamnă că avem consecințe și asupra folosirii tahografului, precum și uh, în ce privește condițiile de stabilire ale firmelor care țin de aspectul de cabotaj. Bun. Durata maximă de condus și repausul în uh, sens strict. Există mai multe variante în legătură cu timpul săptămânal, uh, dar și pe o perioadă de patru săptămâni, care este alternanța între aceste perioade. Unele amendamente spun că nu trebuie să se modifice nimic la regulamentul actual, care merge bine până la urmă în practică, iar flexibilitatea suplimentară sugerată de comisie este practic uh, respinsă prin aceste amendamente. Ei bine, pot să vă spun că va fi foarte greu să, ne, să ieșim din acest impas. Acum, transportul cu autobuzul. Transportul de mărfuri și respectiv transportul de persoane, dacă sunt tratate de picior de egalitate, este un lucru destul de contraproductiv, mai ales pentru șoferii uh, de autobuz care să zicem că trebuie să transporte 50 de pasageri, că e pe un drum mai lung sau mai scurt, este clar că este alt regim de pauză, de odihnă și de condus decât atunci când conduci pur și simplu un camion de marfă. Iar acele 12 zile dorim să fie reluate, introduse pe plan național. Sunt amendamente care vorbesc de timp de repaus sau de odihnă zilnic. Altele însă preconizează și un timp scurtat pentru acest repaus sau odihnă. O altă uh, parte din amendamente vizează timpul de condus cumulat. Anumiți colegi, inclusiv de la PPE, au transmis amendamente care doresc să mergem uh, pe ideea de 5 săptămâni de la 4 săptămâni și nu va fi simplu nici aici, dacă este să ajungem la un compromis. Asta prevăd eu. Apoi, a cincea tematică se referă la repausul în cabina camionului, un subiect bine cunoscut în anumite țări, în Franța, în Germania, de pildă, este deja ceva interzis când vine vorba de repausul săptămânal, dar totuși sunt state membre care își doresc această marjă de flexibilitate, care permite așadar șoferilor în anumite cazuri să se poată odihni în cabina camionului respectiv. Așa cum puteți să vedeți, am dorit să fac o legătură între odihna în cabină și zonele special amenajate pentru aceste pauze și uh, odihna, care să fie bine dotate și echipate. Subiectul este în discuție, deocamdată nu am ajuns la niciun fel de compromis. Al șaselea aspect se referă la întoarcerea la domiciliu. Se preconizează o întoarcere după 3 săptămâni sau după 4 săptămâni a șoferului respectiv. Ce înseamnă uh, acasă la soție sau acasă la amantă sau la amândouă? Bine, nu se știe încă. Însă este clar că nu trebuie să fim prea paterniști și să ne implicăm uh, acolo unde nu trebuie. Întoarcerea acasă sau la domiciliu, asta trebuie să fie definit mai precis pentru a vedea ce înseamnă efectiv aceste perioade de odihnă. Și Bine, eu știu că termenul de amantă sau prietenă, spune domnul Uh, Van den Kamp. Uh, poate că vă deranjează pe undeva, dar să știți că PPU-ul are viziuni foarte deschise și moderne în materie. Dincolo de această glumă, să vedem ce se întâmplă cu legislația actuală, care practic nu este respectată de statele membre. Nu au bani pentru asta, nu vor să cheltuiască bani pentru uh, supravegherea implementării, nu vor să cheltuiască bani pentru tacografe și, de fapt, schimbul de informații este foarte deficitar. Multe amendamente, de altfel, au fost uh, depuse în legătură cu această implementare a regulilor existente. Astăzi există un sistem de schimb de date, RU, uh, poate că trebuie îmbunătățit, poate că trebuie extins acest sistem. <clears throat> și poate că ar fi logic, inclusiv pentru firmele din domeniu, să vorbească despre timpul de repaus sau de odihnă, dar totuși regulile trebuie să fie respectate. Și aici interpelez Consiliul. Putem să avem legile cele mai perfecte din lume, dar dacă statele membre nu le pun în aplicare, e ceva inutil. În sfârșit, doamnă președinte, tacograful acum. Celebrul tacograf. Noi am propus să se introducă tahograful inteligent pe 1 ianuarie 2020. S-au depus multe amendamente pentru a reliefa acest principiu sau pentru a amâna, după caz, data preconizată de intrare în vigoare. E bine, și aici va trebui să ne luptăm uh, pentru a ajunge la o soluție de compromis. Și aș avea o, uh, acum o întrebare directă către reprezentanții Comisiei Europene. Săptămâna trecută, reprezentanții aceștia au uh, spus uh, Consiliului că există probleme legate cu omologarea tip și uh, tipul de funcțiuni care pot fi omologate la trecerea frontierei de către aceste vehicole. Foarte bine, Comisia notifică Consiliul, dar oare va fi și Parlamentul uh, Uh, informați sau suntem noi acea cantitate neglijabilă, ca de obicei, și pun întrebarea ca și Consiliul să știe la ce să se aștepte. Iată prezentarea mea, doamnă președinte, după ce am uh, făcut o trecere în revistă uh, inițială a amendamentelor depuse. Mulțumesc foarte mult, deschidem uh, dezbaterea și din partea socialiștilor are cuvântul doamna Izabela Del Monte. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând vreau să mulțumesc uh, domnului raportor pentru tot ce a făcut în acest dosar și deoarece a avut o întâlnire foarte interesantă, se implică foarte mult, asta s-a văzut în timpul uh, ședinței raportorilor din umbră, lucruri necesare uh, și care ar trebui să se întâmple și pe alte e, rapoarte conexe, pentru că avem cu toți interesul de a aproba acest pachet până la sfârșitul mandatului. Este logic să existe abordări diferite, însă totuși trebuie să găsim aici o cale de mijloc, să facem o sinteză când vine vorba de sustenabilitatea transportatorilor auto, de drepturile sociale, de ideea de a crea o piață internă cu adevărat competitivă și care respectă regulile cu norme clare și cu controle și inspecții eficiente. Vorbesc acum, în primul rând, despre tachograf, pentru că eu cred că avem nevoie ca acest sistem să se aplice imediat pentru a putea să efectuăm un control al aplicării uh, normelor și regulilor. Deci există foarte multe amendamente care merg în acest sens. Ideea este de a avea zone de odihnă sigure și bine dotate unde să se odihnească șoferii, dar cu abordare uh, pragmatică. Și uh, asta ne cer de fapt și uh, șoferii de tiruri. Acum, ideea aceea de obligativitate de întoarcere la domiciliu, lucrurile trebuie să fie clare, definiția, definiția trebuie să fie fără echivoc pentru a permite uh, controlele și pentru a permite șoferilor să se întoarcă acasă și să nu stea prea departe de familia lor sau de apropiații lor Asta trebuie să știe și, uh, și firmele respective, dar, bineînțeles, cu anumite nuanțe. În ce privește transportul de pasageri versus transportul de marfă, eu aș zice că trebuie să avem reglementări separate, diferite, pentru că există foarte multe diferențe între aceste tipuri de transport și atunci trebuie să încadrăm uh, separat aceste lucruri. Din punctul meu de vedere, trebuie să existe o articulare diferită când vine vorba de timpul de pauză, respectiv timpul de condus, uh, din motive sociale, din motive de siguranță și securitate, dar și ne uitând uh, ideea de flexibilitate care trebuie să fie luată în considerare. Uh, în concluzie, mai sunt lucruri rămase în suspans, dar cu siguranță le vom rezolva la următoarele ședințe ale raportorilor din umbră. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă de Monte. Doamna Meissner. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să îi mulțumesc lui Vim Van de Camp. Um, situația este... Um, deci aș să-i mulțumesc lui Vim, dar um, să spun și că cum mă uit pe ordinea de zi, mă gândesc la Jens. Este trist. Uh, în orice caz, până acum cooperarea funcționează bine, până acum am fost uh, pe aceeași lungime de unde, dar ies la iveală și diferențele. Uh, timpii de odihnă trebuie să vedem unde și-au arătat rezultatele și acolo acele principii să le menținem și să schimbăm ce nu funcționează. Bun, câteva elemente. Întâi, autovehiculele comerciale ușoare, acele LCV-uri. Uh, mă întreb dacă ar trebui să fie valabil uh, național sau și internațional. Mi se pare important pentru că poate exista o livrare transnațională de chifle uh, și deci nu putem să spunem că um, în aceste cazuri nu se aplică. Distanța joacă un rol totuși. Sau poate ar trebui să ne gândim la o rază. În orice caz, să găsim o soluție uh, aici. Apoi, definiția a ce este acasă. Bineînțeles că șoferul trebuie să poată merge în mod regulat acasă, dar nu trebuie să fie obligat dacă nu vrea. Vrem să evităm Uh, prin legislația noastră ca cineva să nu poată să meargă acasă, deci să fie obligat să nopteze altundeva pentru că firma sa are un sediu fictiv. Deci, uh, tocmai aici cred că trebuie să găsim soluții bune. Șoferii de autobuz și de camion au sarcini diferite, s-a spus asta, avem nevoie de flexibilitate la transportul de pasageri. Toți șoferii de autobuz care au adus grupe, uh, grupuri la, uh, de vizitator la Bruxelles au spus că nu au același uh, uh, tip de sarcină și trebuie ținut cont de asta. Bineînțeles că trebuie să aibă timp de odihnă, de odihnă și de condus, dar trebuie găsit o soluție bună. De asemenea, cred că trebuie să ținem cont și de excepții. Regula foarte bine, dar uh, am depus uh, anumite amendamente și în ceea ce privește derogările. De exemplu, o um, derogare pentru um, artizan sau deci cineva care nu este șofer de um, um, de camion, dar care și co- dar conduce din când în când, uh, să nu uh, fie supus acelorași reguli ca un șofer profesionist. <clears throat> pentru că până la urmă această persoană nu acumulează atâtea ore de condus. De asemenea, um, derogări pentru construcția de uh, șosele. Când asfaltul este uh, pregătit, trebuie să poată fi uh, întins. Dacă șoferul tocmai atunci are timpii de odihnă, uh, situația se, com- se complică. Nu se poate să uh, punem bețe în roate prin prea puțină flexibilitate. Și, de asemenea, de exemplu, dacă uh, nu este păcură pentru încălzire iarna și există, deci dacă există o penurie și, sau cineva n-a apucat să-și comande și toată lumea comandă în același timp, șoferii vor fi supra-solicitați, în fine. Deci sunt situații de acest gen pentru care trebuie prevăzute derogări. Uh, dormitul în cabină, bineînțeles, în mod normal trebuie dormit la hotel, însă nu trebuie să se interzică optarea în cabină, pentru că uneori uh, cabinele sunt foarte confortabile, șoferii preferă să doarmă în ele. Tocmai de aceea este important să se aplice prevederea TNT de uh, parcare tot la 100 de kilometri. Apoi, uh, autovehiculele autonome. Știu că încă nu sunt de actualitate, dar pentru mine este important ca la legislația pe care o adoptăm uh, să nu punem obstacole în calea autovehiculelor autonome pentru viitor. Deci să avem reguli care să permită în viitor astfel de activități. Aveți dreptate, doamnă Maisner, atunci când spuneți că avem nevoie de un cadru și trebuie ca lucrurile să dea rezultate. Nu se poate să permitem ca legislația aceasta să rămână literă moartă și să nu fie aplicată după ce ea se va adopta în trilog. Domnule Taylor, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte și mulțumesc tuturora. Mulțumesc domnului Van den Camp pentru modul în care s-a desfășurat reuniunea raportorilor din umbră recent. A fost o întâlnire uh, utilă, am avut ocazia de a dezbate niște lucruri, iar noi, verzii, Uh, pe noi ne-a interesat foarte mult uh, scăderea efectivă a timpului de condus pentru a combate oboseala, pentru a preveni accidentele rutiere și mă bucur că există o deschidere față de aceste idei. De fapt, nu mă bucur când văd că tendința este una contrară, aceea de a crește timpul de condus. Sunt un pic îngrijorat așadar. S-a tot vorbit despre flexibilitate. Aici cred că abordăm mai degrabă uh, o poziție a angajatului, dacă este să abordăm pe aceasta, nu cred că asta interesează pe un angajat să lucreze sau să conducă cât mai mult posibil legătura dintre cabotaj, uh, uh, lucrătorii detașați, uh, timpul lucru, timpul de, de condus. Aceste lucruri fac parte dintr-o aceeași ecuație. Iar mă gândesc aici la protecția socială, la pilonul social, la tot ce înseamnă protecția acestor angajați, la o competiție, concurență echitabilă și la combaterea uh, dumpingului social, la lucruri legate de protecția mediului și așa mai departe. Eu cred că la următoarele ședințe va trebui tocmai să abordăm mai cu atenție punctul de vedere al șoferului și mai cu seamă ideea că el trebuie să poată să se odihnească acasă la el sau lângă domiciliul său, cel puțin o dată pe e, eh, pe lună și se pune întrebarea cine să plătească pentru asta, păi e angajatorul, că el tot plătește concediu medical, oricum plătește niște asigurări. Aceste cheltuieli există și eu cred că este foarte bine venit să putem să confirmăm uh, dreptul șoferilor de a se întoarce acasă la ei, cel puțin o dată pe lună. Și cât privește tachograful inteligent, cred că va fi foarte interesant să vedem care este nivelul de conformitate cu aceste prevederi. S-a vorbit despre o dată de intrare în aplicare 2020. Uh, uh, nu văd de ce nu am face acest lucru, pentru că industria în general poate să actualizeze destul de repede echipamentele sale fără costuri prea mari și deci poate să ofere imediat, practic, șoselele noastre aceste aparate inteligente. Și asta în beneficiul tuturora. Mulțumesc. Doamna Kilonen, aveți cuvântul. Dear Chair, dear colleagues, I want to thank my... Doamnă președinte, dragi colegi, aș dori să i mulțumesc lui Vim pentru buna cooperare nu numai uh, la acest dosar, ci la toate dosarele. Și, uh, de asemenea, da, avem o verigă lipsă pe Jens, dar este important să continuăm munca. Sunt uh, convinsă că Jens ne-ar fi spus că trebuie să găsim o soluție bună și să pregătim aceste dosare astfel încât să fie finalizate înainte de uh, următoarele alegeri. Cred că mulți dintre noi uh, nu prea agrează sistemul mm, sau ideea flexibilității, dar și mulți dintre șoferi cer o oarecare flexibilitate. Există situații, condiții diferite în statele membre dar în același timp se întâmplă lucruri și în viața de zi cu zi. Dacă nu găsim soluții pentru aceste situații, atunci vor interveni probleme. Pot fi probleme pe șosele, în porturi, în domeniul construcțiilor. Și Asta nu înseamnă că trebuie să prevedem un sistem care să ofere flexibilitate 24 de ore, ci să existe un sistem de câteva ore care să permită uh, să se lucreze în mod inteligent. De asemenea, Trebuie văzut cum putem lucra cu un sistem mai puțin birocratic, cu o povară mai mică și pentru șofer, astfel, astfel încât el să aibă alte formulare pe care să le aibă la el. Ce ne ce constituie o provocare pentru noi toți la toate aceste dosare este cum putem avea această platformă de date ce ar fi în regulă pentru toate statele membre și cum putem uh, coopera între statele membre cu Comisia sub uh, supravegherea Parlamentului European. Cred că cel mai important privind timpul de odihnă săptămânal este ca nimeni să nu și-l petrească în camion. Există, trebuie să existe posibilitatea să ca această persoană să fie altundeva. Definiția pentru casă este dificilă. Cine poate să impună, să-i spună cuiva unde e casa lui? Și asta e dificil. Plus, cât trebuie să plătim pentru asta, pentru a îi aduce pe oameni acasă. Dacă cineva spune că locuiește în Bahamas com, șeful com, compania trebuie să-i plătească drumul până acasă? Dar cred că putem găsi o soluție, există voință în rândul nostru al tuturor să ajungem la soluții. S-a vor... Astăzi am aflat că tahografele inteligente sunt ca un fel de insultă pentru unii oameni în Parlament, dar Cred că ele pot fi o soluție să reducă povara administrativă atât pentru companii, cât și pentru inspectori și pentru șoferi. Și sper că putem uh, promova acest dosar astfel încât uh, camioanele viitorului să aibă tahografe inteligente care să stocheze multe informații. Ehm, de obicei oferim sancțiuni sau impunem sancțiuni. Încercăm să adoptăm legislație pentru a-i sancționa pe cei care au comportamente negative, însă mi se pare că vom face, ca de obicei, un fel de pedapsă colectivă cu aceste dosare și asta mă îngrijorează pentru că cei care falsifică și nu respectă regulile, ei sunt deja cu un pas înainte. Sper că vom avea timp suficient pentru a găsi o soluție pentru a limita sancțiunile la cei care le merită. Nu la toată lumea, ca de obicei în Parlamentul European. Madame Kilonen, Monsieur Robert Zile. Mulțumim, doamna Kilonen, domnul Zile. Văd că tocmai ați soțit, vă iau puțin pe nepregătite. Domnul Zile, îmi cer scuze, dar nu pot fi în două locuri în același timp. În primul rând, așa să-i spun mulțumesc lui Vim. Noi suntem sceptici față de includerea autovehiculelor comerciale ușoare. Deci noi, grupul ECR, suntem împotrivă. Întorsul acasă. Raportorul a acordat o oarecare atenție acestui subiect, vrea să facă lucrurile mai flexibile, locul de reședință, locul de înregistrare, în fine, toate acestea nu se potrivesc cu libertatea cetățenilor de a-și petrece timpul liber unde vor ei. Tocmai de aceea credem că șoferii trebuie să poată alege. Pentru cei care spun că șoferii nu vor putea să întoarcă acasă, să Uh, cel mai important lucru este ca acest uh, șofer să nu fie, să nu lucreze. Deci dacă ajunge la un acord cu șeful său referitor de unde vrea să-și petreacă timpul de odihnă lunar, e în regulă. Nu putem să controlăm, nu putem noi de la nivel european să uh, intervenim în relația între patron și angajat. Deci să fie simplu, cu, astfel încât șoferul să poată alege singur unde vrea să-și petreacă timpul. Timpul de odihnă în cabina camionului, cred că abordarea lui Vim este în regulă. Trebuie să fie posibil acest lucru, mai ales dacă nu există suficiente parcări dedicate. Asta s-a propus deja. În ceea ce privește timpul de condus, uh, uh, noi sprijinim 180 de ore pentru 4 săptămâni. Știm că raportorul nu ne sprijină aici. Am vrea să ne uh, sprijinim poziția. N-am să spun de ce, n-am să intru foarte mult în detaliu, dar să știți că există și țări periferice în UE, nu numai cele centrale. În ceea ce privește tahografele inteligente, noi nu suntem pentru această, acest termen foarte scurt, 2020. Noi considerăm că mai despre 2026 ar fi potrivit. Nu avem alte poziții la grupul ECR. Dacă menținem uh, asta ca o, un as în mânecă în timpul negocierilor, cu Consiliul, putem face asta, dar să jucăm puțin cu calendarul, dar 2020 e prea devreme. Merci, monsieur Zile. Monsieur... Mulțumim, uh, domnule Zile. Domnule Koch, aveți cuvântul. Es kam in der Übersetzung leider nicht so rüber, dass ich mich angesprochen fühlte. Vielen da, nu m-am simțit uh, vizat din uh, interpretare. Mulțumesc, Vim, uh, pentru acest foarte bun raport care pune accentele exact acolo unde consider că ar trebui să fie. Și asta, în primul rând, la controlul respectării prevederilor. Aș vrea să mă refer la trei puncte. Întâi, domeniul de aplicare ar trebui să fie extins și la autovehiculele comerciale ușoare de, să fie incluse toate autovehiculele peste 2,8 tone. De ceva o vreme, de ceva vreme uh, aceste autovehicule um, sunt un um, spin în um, coastă pentru că șoferii lor sunt profes- șoferi profesioniști. Pur și simplu, companiile preferă să Uh, în loc să folosească um, un autovehicul mai mare de 3,5 tone, folosesc două de 2,8 sau de 2 tone. Și asta afectează siguranța rutieră. Uh, apoi, în ceea ce privește autobuzele și uh, limita de 12 zile, nu înțeleg de ce se aplică aceste prevederi numai călătorilor transnaționale și nu, și nu și celor la nivel național. Ar trebui corectat asta, iar apoi tahograful inteligent trebuie să fie introdus mult mai devreme decât prevede Comisia Europeană. Suntem de acord. Și eu am propus 2020. Din punctul meu de vedere, tahograful inteligent ar trebui să fie o premisă pentru menținerea unei, pentru um, păstrarea licenței uh, la nivel european. Asta am uh, propus și în dosarul de care mă ocup eu. Iată cât de strâns legate sunt aceste dosare. Mulțumim, doamnă că Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc lui Lim și să-l felicit și să mulțumesc raportorilor din umbră. Sunt convinsă că propunerile din pachetul de mobilitate sunt dificile, va fi nevoie de disponibilitate de a se ajunge la compromisuri. Am depus și eu amendamente la acest uh, dosar uh, și aș vrea să mă refer la câteva elemente. Parcările certificate. Ați spus că nu s-ar putea, uh, nu se va putea dormi în um, cabină. Ce se întâmplă dacă nu există, deci, aceste parcări? Nu facem, practic, uh, haos, uh, pentru că va trebui, uh, vor trebui construite aceste parcări, nu sunt suficiente, este clar că trebuie ținut cont de acest fapt. Apoi, în ceea ce privește timpii de odihnă, Nu trebuie să existe prevederi uh, stricte referitor la revenitul acasă. Nici noi nu ne întoarcem de fiecare dată acasă. Trebuie să existe o libertate. Uh, fiecare trebuie să poată decide unde vrea să-și petre- uh, petreacă timpul de odihnă. Apoi, flexibilitatea în timpii de odihnă săptămânali. prin uh, această extindere către a patra săptămână. Astfel, șoferul ar putea să petreacă mai mult timp acasă cu familia, dacă are una. Mulțumim, domnule că aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Pe scurt, proiectul de raport mi se pare solid, echilibrat, Elementele principale sunt incluse și sunt de acord și cu cele spuse de Ghezine, raportarea noastră din umbră. Câteva elemente. Nu vorbim foarte mult de tahografele inteligente, dar aș vrea să știu ce, ce valoare adăugată aduc ele față de tahografele actuale. Dacă ne uităm și la implicațiile economice ce vor exista cu includerea lor. Credeți că putem echipa toate camioanele cu tahografe inteligente până în 2020? Văd că domnul Kramer deja vrea să răspundă, nici măcar nu am terminat propoziția. Poate mă ascultă întâi. Nu ar fi cel mai bine să vedem unde sunt blocajele, ce trebuie să ne poată oferi aceste tahografe. Deci ce așteptări avem de la acest tahograf? Și dacă răspundem la această întrebare, poate putem uh, răspunde și la uh, întrebarea referitoare la dată. Nu sunt împotrivă, dar cred că trebuie să Um, avem o poziție echilibrată. Avem deja registrele și ele pot funcționa. Și cred că uh, ce vrem să facem, putem face și prin alte mijloace. Apoi, în ceea ce privește interdicția, mă refer interdicția uh, petrecerii timpului de odihnă în cabină, să ne uităm ce se întâmplă uh, acum cu facilitățile. De ce nu a lansat Comisia nici, nici măcar o singură uh, procedură de încălcare către statele membre care au obligația să ofere aceste facilități? Îmi închipui că dacă vom avea interdicția fără posibilitate de derogare, asta este cea mai ușoară cale de a proteja piața. Cred că um, propunerile care merg în acest sens trebuie preluate. Mă voi opri aici. Cred că, până la urmă, totul ține de un sistem. Uneori uh, formatul este diferit, uh, dar uh, avem nevoie de un sistem funcțional. Acesta trebuie să fie obiectivul nostru. Mulțumesc, doamna Ayala Sendor. Eh. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau și eu să-i mulțumesc domnului Van de Camp pentru uh, oportunitățile oferite în acest raport. Acum, din punct de vedere a țărilor periferice, ne interesează, fo- interesează foarte mult uh, Uh, felul în care vom calcula repausul în aceste patru săptămâni și felul în care vom avea flexibilitate pentru a acumula perioade de odihnă săptămânale, în așa fel încât să reușească șoferul la un moment dat să se întoarcă la un moment dat și acasă, pentru că asta e marea solicitare din partea șoferilor. Acum, odihna într-o parcare uh, nu e neapărat și o odihnă undeva, nu știu, într-o parcare în Franța. Acum, parcările sigure. Uh, ar fi splendid să avem parcări perfecte, ideale, să avem fonduri suficiente și capacități suficiente pentru a avea aceste parcări, să-i convingem pe investitorii privați în așa fel încât să creeze aceste locuri de parcare. Dar trebuie să fie sigure și având în vedere dificultățile cu care se confruntă și șoferii de camion și cei de autobuze, trebuie să se țină seama și de faptul că uh, aceste parcări trebuie să fie accesibile și să nu există un fel de restructurare și înlocuirea unor șoferi cu alții noi. Mai mult decât atât, uh, taho- tahograful inteligent uh, e un subiect important, e un dispozitiv care ar trebui să indice momentul în care se trece frontiera în mod automat Ehm, de aceea este fundamental să nu penalizăm sau să tragem la răspundere din nou șoferul ehm, și să-i se ceară să treacă, momentul, să treacă frontiera cât mai repede cu putință. Când e să vorbim de sancțiuni, trebuie să ne gândim și la faptul că acestea așa au rostul, dar la nivel european, în sensul că nu vrem să existe acea bilateralitate care apare în anumite cazuri. De aceea cred eu că ar fi foarte important să avem un fel de autoritate europeană Uh, care să fie în măsură să evalueze, să monitorizeze toate aceste dispozitive și felul în care au fost puse în aplicare la nivel european, fără de care vom ajunge iarăși în niște situații în care din când în când vor apărea probleme de interpretare, de aplicare a normelor care vor fi aplicate diferențiat, comparativ între țările periferice și țările de tranzit. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Ayala Sender, domnul Riche. Mulțumesc! Doamnă președinte, aș vrea să-l felicit pe Vim pentru acest raport foarte echilibrat pe un subiect sensibil. Câteva observații de ordin general, dar și mai specifice. Una generală. Ar fi foarte prost înțeles în lumea transportului internațional ca um, noua noastră legislație să ducă la o înrăutățire a condițiilor de lucru ale lucrătorilor. Trebuie să fim foarte prudenți capacitatea opiniei publice de a uh, aprecia um, munca Uniunii Europene uh, este direct corelată de capacitatea noastră de a îmbunătăți condițiile de viață. Parcările securizate sunt cât se poate de importante totul se leagă de uh, acestea și timpii de odihnă, timpul de odihnă săptămânal și așa mai departe. Ce nu s-a spus este că mai trebuie că nu numai trebuie construite aceste parcări, ci trebuie ca ele să funcționeze și funcționarea lor costă. Trebuie uh, plătiți oameni, Um, care să curețe, să gestioneze, supraveghere video și așa mai departe. Deci această funcționare a parcărilor um, securizate justifică um, ca acestea să nu fie gratuite. Deci este ceva ce trebuie plătit. Și nu cred că statele membre vor plăti aceste parcări pentru că nu sunt nici măcar în stare să le construiască. Apoi, Uh, cei care au uh, construit și au făcut astfel de parcări au dat faliment, pentru că nimeni nu a vrut să plătească pentru a intra în aceste parcări. Apoi, bun, să spunem că rezolvăm această problemă. Avem uh, parcări securizate și se stabilesc niște prețuri. Se stabilesc niște prețuri. Bineînțeles că nu șoferul va plăti din banii săi uh, aceste parcări. Deci angajatorul îi va pune la dispoziție șoferului o sumă ce corespunde plății parcărilor uh, în funcție de drumul său. Dacă suma este dată în bani lichizi sau este văzută ca o primă, uh, șoferul va continua să se parcheze în parcări nesecurizate pentru a păstra această sumă pentru el. Deci, nu numai că trebuie să ținem cont de costul de funcționare al acestor parcări, dar trebuie să creăm un sistem de vouchere astfel încât să se poată verifica utilizarea acestor parcări și să uh, se aloce sumele necesare uh, de către angajator, care trebuie să poată ști foarte clar că s-a și, au și folosit aceste facilități. Dacă toate aceste lucruri funcționează, nu va fi nicio problemă cu aceste parcări. Dacă nu se, face, nu se fac toate aceste lucruri, nu vom avea parcări securizate. Și dacă nu avem parcări securizate, va fi și mai complicat. Uh, dor, uh, dormitul în cabină, da, poate să fie foarte comod, dar eu n-am văzut încă cabină de camion cu duș. Deci, uh, vedem foarte clar că funcționarea și plat, pl plata pentru aceste parcări uh, uh, securizate uh, sunt elemente care nu sunt suficient de bine puse la punct uh, și iată, asta face să nu existe acum astfel de parcări. Mulțumesc, doamna Revădalon. Este extrem important. Mulțumesc, doamna președinte. E un subiect foarte important și delicat, evident, și trebuie să-l tratăm cu toată seriozitatea. În ceea ce privește interzicerea odihnei Uh, în mod obișnuit în cabină, vreau să ne punem întrebarea următoare. Este oare chiar de nedepășit o astfel de situație în secolul 21 pentru o întreprindere de transporturi să-și planifice munca angajaților săi în așa fel încât durata aceasta de 14 zile șoferul să poată beneficia de cel puțin o pauză, o de odihnă de 45 de ore, dincolo, în afara cabinei. Evident, ne dorim o reducere a timpului de odihnă în cabină, dar asta înseamnă flexibilitate pentru întreprindere și am pune sub semnul întrebării decizia cu Curții Europene de Justiție și am uh, constrânge șoferii să uh, N-are nicio importanță faptul că, până la urmă, șoferii s-ar odihni în uh, parcări securizate. Din punctul meu de vedere, această, uh, acest semn de întrebare este foarte important. Comisia a deschis o adevărată cutie a Pandorei și a hotărât să modifice perioada de referință de la 2 la 4 săptămâni. Noi am depus amendamente care au drept scop să aliniem perioada maximă de condus uh, săptămânal pe durata maximă de lucru din regulament. Cu Mulțumesc, domnul Kramer. <coughs> În primul rând, domnului Koch, cred că deja de 15, în urmă cu 15 ani am vorbit despre tahografe și întotdeauna s-a spus a, mai sunt derogări, nu suntem pregătiți, dar suntem pregătiți, suntem în era digitală și sunt de acord cu Vim. O lege fără control, poți să uiți de ea. Cel mai simplu mod de a face asta este cu tahografele. Ci dacă există obligația până în 2020, va fi ieftin. Dacă industria se pregătește și știe că până în 2020 trebuie să um, acționeze, lucrurile vor, mer- vor merge bine. A existat uh, și problema cu izolarea fonică. Um, când s-a impus un termen, brusc au apărut firmele care se puteau ocupa de asta și s-a făcut. Uh, spunem că este până în 2020, va fi uh, clar și vom avea controlul. Apoi, spuneți că șoferul trebuie să decide dacă merge acasă. Ar fi frumos, dar nu șoferul decide. Când am fost atunci în uh, stația aceea de control, un polițist ne-a spus, ieri am primit apelul, dar ni se întâmplă practic zilnic. Un camionagiu ne-a sunat și a spus Vă rog, controlați-mă, de 17 ore sunt pe drum fără pauză, șeful meu nu îmi permite să respect timpii de odihnă. Sunt situații cât se poate de periculoase, nu numai pentru șoferul respectiv, ci pentru uh, toți pe șosea. Și uh, iată, asta va per- tahograful va permite tocmai respectarea acestor timpi. Iar apoi în ceea ce privește controlul Vim Van de Camp uh, organizează un eveniment, a, uh, a organizat un eveniment pe acest subiect. Uh, am aflat că doi camionagii s-au certat în weekend de cine a avut cel mai bun loc. Au fost controlat, au primit amendă 500 de euro șoferul, șoferul și 1500 întreprinderea. Și apoi au existat comparații. Acum arată situația din Germania. Și când au controlat, au dat un mic avertisment și gata. Avem nevoie de o reglementare europeană, nu se poate tolera așa ceva. Nu este numai în sensul uh, șoferilor, ci în sensul uh, siguranței uh, rutiere. Sunt drepturi care trebuie să fie valabile în întreaga Europa pentru toată lumea. Mulțumesc, domnule Kramer. Nu mai e nimeni înscris la cuvânt pe listă. Unde e comisia? Doamna Werner, aveți cuvântul. Aflu de la colegul meu, Vin van de Kamp că am fi vorbit despre omologarea de tip în ceea ce privește trecerea frontierei, mai întâi la Consiliu, fără să fi fost avertizat și pe Parlamentul European. Bun, o să ne răspundeți la toate aceste întrebări referitor la tahograf, la parcări. Cum stă treaba cu interdicțiile uh, referitor la uh, odihna în cabină? Care e poziția Comisiei Europene? Mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere animată și aprinsă și pentru propunerile din raportul domnului Van de Camp. Aș vrea să vă amintesc că noi, abordarea noastră inițială era să facem fața provocărilor în domeniul concurenței și să, așa, să avem condiții de lucru echilibrate în așa fel încât să putem avea posibilități consolidate de punere în aplicare, pentru că asta lipsește astăzi. În mod clar, raportul acesta a atras foarte, uh, o atenție foarte mare asupra lui. Am văzut numărul de amendamente și există diferite blocuri de amendamente care pot fi discutate. Primul bloc reprezintă noțiunea de a interzice o, odihnă uh, în mod repetat în cabină. Acum, discuția este foarte interesantă acum, pentru că putem spune că da, există o interdicție generală cu excepția cazul în care camionul este parcat într-o parcare sigură. Acum discuția evoluează și ne punem întrebarea ce înseamnă de fapt și de drept un loc de parcare sigur, cum, cum îl definim, cum îl certificăm și mă gândesc că dacă avem un pic de bunăvoință putem să ajungem la niște soluții extrem de practice. Acum, întrebarea un pic mai complicată este să vedem cum ne vom asigura că aceste locuri de parcare sigure sunt construite, sunt operate, uh, gestionate, în, ținând seama de numărul necesar și densitatea lor în uh, Europa. Și am avut o discuție azi dimineață, de, fac o legătură. Uh, mă gândesc că am putea să utilizăm Uh, instrumentele de care dispune pentru a construi aceste locuri de parcare. Acum să vedem dacă e vorba de o obligație a statelor membre, așa cum se definește în rețeaua TNT. Uh, e greu, având în vedere felul în care este redactat și să vedem dacă nu cumva aceste locuri de parcare ar putea fi operate din punct de vedere comercial, pentru că în momentul în care se introduce o interdicție, evident în același timp crește o cerere pentru șoferi, ca șoferii să utilizeze aceste locuri de parcare sigure. Deci aici suntem gata să venim cu toate informațiile și tehnice de, pe care le avem și v-am spus deja că datorită unor proiecte pilot pe care domnul Vandală ni le-a propus, avem în momentul de față și un studiu care este realizat, tocmai pentru a, a, a evalua aceste aspecte. Din păcate, rezultatele acestui studiu vor fi disponibile ulterior. Apoi, întrebarea referitoare la întoarcerea acasă și uh, discuția demonstrează în această după amiază că, evident, e bine pentru condițiile de lucru ale șoferilor această uh, întoarcere acasă, dar e și complex să identifici ce înseamnă să te întorci acasă. Se pare că aici punctele de vedere sunt diferite și e greu să avem o definiție obiectivă. Din punct de vedere al Comisiei, întreprinderea de transporturi trebuie să organizeze, organizeze în așa fel munca angajatului, a șoferului, în așa fel încât acesta să se întoarcă poate la centrul operativ, la sediul întreprinderii sau la locul său de reședință, în așa fel încât să existe flexibilitate, dar să fie clar că se poate alege mai între cele două opțiuni. Și apoi apreciem și ideea domnului raportor să avem oarecare flexibilitate în ceea ce privește întoarcerea acasă și uh, timpii de condus. Trebuie să evităm situația în care șoferul va fi obligat să-și ia locul de, să-și uh, petreacă o dihnă într-un loc de parcare, nu știu, la 100 de km sau 50 de km de casa lui, pentru că și-a atins maximul de timp de uh, șoferie. Apoi, întrebarea referitor la introducerea tahograf- tahografelor inteligente mai devreme. Comisia e foarte entuziasmată de ideea de a avansa această dată în calendar și să fie mai, mai devreme. Am avut ocazia să vă spun deja că noi am făcut o propunere în acest sens. Au existat niște discuții dar am fi încântat să putem avansa data limită prevăzută să fie mai devreme. Și, într-adevăr, discuția care a avut loc la grupul de lucru, la Consiliu, pe, au fost câteva discuții pe acest subiect. Trei aspecte au fost evocate, doamnă președinte, domnule raportor, uh, la Consiliu. Mai întâi, e vorba de extinderea perioadei pentru verificări adică ce înseamnă acest lucru, care sunt datele care trebuie înregistrate în tahograf. Apoi s-a discutat despre înregistrarea momentului de trecere a frontierei și anume ce înseamnă asta pentru uh, șofer ca să poată să fie măsură să înregistreze uh, pe cardul tahografului acest lucru și apoi chestiunea retrofit. Vreau să vă informez că am primit rezultatul versiunii preliminare a studiului care trebuia să analizeze uh, data pentru retrofit. Studiul încă n-a fost publicat, dar evident vom fi foarte doritori să vă informăm de îndată ce e publicat. Însă rezultatul preliminar, provizoriu, este că da, avem deja anumite informații și le-am oferit grupului de lucru de la Consiliu. Uh, e bine, studiul preliminar ne dă indicații cum că numărul de autovehicule care trebuie să fie uh, retroechipate și capacitatea lor de a face acest lucru, uh, precum și costurile aferente. Deci, ni s-a spus că costurile pentru uh, cutie, tahograf este de 1000 de euro și mai încă 1000 de euro pentru instalarea cutiei și pentru antrenamentul sau formarea oferită șoferilor. și eventual 2026 ar fi data cea mai realistă pentru a avea acest, uh, această retroechipare a camioanelor. Acum, bun, nu e ceva bătut în cuie, nu e o decizie doar politică pentru a fixa data, ci trebuie să ținem seama și de anumite elemente obiective care trebuie să fie luate în considerare. Evident, câteva cuvinte despre accesul la informare și punerea în aplicare, schimbul de informații între autoritățile de punere în aplicare a regulamentului. Trebuie să ne asigurăm că aplicarea este corect realizată și e clar că sistemul uh, de informare pe piața internă care există deja va fi deja un instrument deosebit de util pentru a ne asigura că schimbul de informații între administrații se realizează și să nu trebuiască să reinventăm un alt sistem uh, în timp ce avem deja unul care ar putea funcționa. Și o altă legătură aș face și cu Autoritatea Europeană pentru Forța de Muncă. Uh, știți că în luna martie uh, a existat o nouă propunere ca această autoritate să fie activă și în domeniul transportului rutier și am vrea să ne bizuim pe această nouă structură și așteptăm un sprijin și din partea Parlamentului în momentul în care vor avea discuții pe acest subiect. Acum mai sunt încă două subiecte care au intervenit, au reieșit din amendamente. O adăugire comparativ cu propunerea inițială a Comisiei. Suntem de acord că acestea pot fi o sugestie pozitivă și suntem gata să găsim o soluție bună pentru aceste sugestii. Mai întâi e vorba de flexibilitatea pentru șoferii de autobuze și autocare. E clar că ei sunt într-o situație diferită decât cei care uh, conduc camioane. Și apoi trebuie să ne asigurăm că se ține seama și de camioanele autonome, că acestea vor fi luate în considerare în legislația actuală pentru a vedea pe viitor felul în care le vom aborda. Și în final, LCV-urile, vehiculele comerciale ușoare. Noi vrem o profesionalizare a sectorului și vrem de asemenea să avem și o abordare proporționată. Suntem de părere că aplicarea regulilor în ceea ce privește accesul la această meserie ar fi un prim pas, însă nu e prea rezonabil deocamdată să solicităm introducerea unor tahografe pe acest tip de autovehicule. Acum, da, e adevărat că putem avea oarecare flexibilitate în ceea ce privește uh, uh, masa, greutatea autovehiculor care ar trebui să fie acoperite aici. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Werner. Și acum, domnul Vim Van de Cap, o scurtă concluzie comparativ cu cele spuse de colegi. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să vă mulțumesc știu că multe persoane ne urmăresc, urmăresc dezbaterile noastre de astăzi, ne ascultă, așa că aș vrea să revin poate mai în detaliu pe anumite aspecte. Aș începe de, cu un punct evocat de colega Meissner, care din păcate ne-a părăsit, uh, a plecat din sală. E vorba de utilizarea tahografului în aceste LCV-uri, vehicule comerciale, autovehicule comerciale ușoare care sunt utilizate la nivel național. În momentul în care ai o, un traseu, trebuie să mergi până, nu știu, între două orașe apropiate. Dacă să ne gândim la țări mari, cum ar fi Spania, cum ar fi Italia, unde distanțele pot fi destul de mari, mergi de la Palermo până la Milano, mm, mie îmi se pare logic să trebuiască să măsurăm timpul de odihnă și de șoferie și pentru un astfel de autovehicul LCV. Și am vorbit deja despre asta la ultima noastră întâlnire a raportorilor din umbră. Încă n-am finalizat lucrurile, dar pot să vă spun că nu sunt deloc uh, uh, rece față de uh, acest argument. Pot să-l înțeleg chiar. Acum, referitor la cele spuse de domnul Taylor, evident că există o legătură foarte strânsă între acest dosar și dosarul referitor la detașarea lucrătorilor și cel referitor la cabotaj. Și de altfel mă bucur de faptul că ni s-a alăturat um, domnul Ertug, pentru că vrem să avem o legătură strânsă între aceste trei dosare. Nimeni în Europa nu va avea de câștigat dacă cele trei dosare nu sunt bine articulate între ele. Apoi, doamna președinte, Uh, domnul Telicca spunea două lucruri importante care fixează un pic cadrul discuțiilor noastre. Eu personal iubesc tare mult sloganul cu cât mai puțină reglementare și mai multă digitalizare. Și posibilitățile oferite de tahograf sunt imense. Dezvoltarea sectorului uh, se va face în mod uh, fenomenal. Uitați-vă ce se întâmplă în China, în India, în SUA. N-ar trebui ca întreprinderile europene să rămână în urmă. Și e adevărat că e nevoie de aceste tahografe inteligente, e nevoie de GPS, uh, camioanele vor trebui să fie echipate și vom fi atunci, vom ști atunci unde se este camionul, când trece o frontieră. Deci toate aceste elemente vor fi integrate în tahograful inteligent. Doamna președinte, e absolut esențial să adoptăm o legislație clară în domeniu și piața va urma ceea ce spunem noi că trebuie să se facă. Dacă e să abordăm uh, altfel lucrurile și să spunem pieței, păi faceți și voi cum vreți și să știți că limita e fixată în 2022. Păi nimic nu o să avanseze. De aceea trebuie să ținem seama și de costuri. Și mi-a plăcut ce a spus doamna Werner referitor la retrofitting. Uh, reechiparea camioanelor, dar retrofitting-ul nu trebuie să fie un fel de frână care să ducă la o amânare sine die a acestor uh, instalări, a acestor tahografe inteligente, pentru că trebuie să fim o măsură să, mă, să știm care sunt timpii de odihnă ai șoferilor. Și a doua observație a domnului Telicca se referea la interdicția de odihnă în cabina camionului. Să știți că treaba e simplă pentru Franța și Germania, ei poate să, de, să spună de azi pe mâine. Da, e interzis să te odihnești în cabină. Dar asta pune probleme mari pe autostrăzi. Observăm că în anumite țări șoferii preferă să ocolească și să meargă prin țările de jos pentru că nu mai au voie să se odihnească în cabină, în Franța, în Germania, în uh, alte țări. Așa că aici va trebui să găsim totuși o, o soluție, să vedem cum ne descurcăm. Dacă anumite întreprinderi doresc să existe această odihnă în cabină, atunci eu zic, da, bun, foarte bine, dar atunci trebuie să se realizeze într-o zonă de staționare, într-o parcare securizată. Într-un stat membru s-a introdus o subvenționare cu începere de la 1 ianuarie 2018 pentru acest tip de parcări uh, uh, în, uh, securizate. Costă 4,18 euro pentru șofer și restul e subvenționat de uh, autoritățile din Germania. Acum, nu putem să decretăm de azi pe mâine că totul e interzis dacă nu avem o altă soluție la schimb. Deci trebuie să gestionăm lucrurile din punct de vedere comercial. E posibil. Întrebarea e cine plătește factura? Angajatorul. Cum le va plăti? Printr-un fel de cartelă preplătită. Uh, nu bani, uh, cash, pentru că de multe ori șoferii pun banii la buzunar ca să îi trimită acasă, să meargă, să trimită copiii la școală și preferă să se odihnească într-o parcare care nu e securizată, care nu, nu e bine echipată. Deci, uh, noi ar trebui să avem o astfel de abordare. Vreți să vă odihniți în cabină? Bine, atunci într-o parcare sigură. Și în final, doamna președinte, observația formulată de Cristin. Uh, E adevărat că trebuie să lăsăm șoferul să se întoarcă acasă odată la două săptămâni. Uh, în centrul continentului e posibil, dar așa cum a spus doamna Iala Sender, pentru regiunile periferice, dacă vii, nu știu, din Estonia sau din sudul Spaniei, păi nu e chiar așa de simplu. Și aș vrea să-i amintesc uh, lui Cristin că în momentul în care ești pe drum timp de 15 zile, trebuie totuși nu la un moment dat să uh, ai un weekend, nu? nu știu, undeva, la hotel, în altă parte, dar din punct de vedere social, din punct de vedere uh, democratic, ar fi prea simplu. Trebuie să fie ceva real și pentru șofer și pentru întreprinderi. Și încă ceva, dacă îmi dați voie, doamna președinte. Autoritatea uh, Europeană pentru muncă, pentru forța de muncă. E un subiect delicat pentru PPE. Eu personal sunt favorabil unei astfel de autorități, sunt pentru dar va trebui să facem tot ceea ce ne stă în putință, mai ales în perspectiva alegerilor viitoare, să demonstrăm de ce anume e capabilă Uniunea Europeană referitor la această autoritate. Mulțumesc! domnule Van de Camp, am discutat deja foarte mult despre uh, această autoritate și o, o agenție europeană pentru muncă nu poate să treacă cu vederea sectorul acesta al uh, transporturilor rutiere. Deci misiunea noastră trebuie să fie evidentă. Agenția, când va exista, va trebui să observe și felul în care funcționează sectorul de transporturi rutiere. Intervenție din sală fără microfon. Deci, evident că trebuie să cuprindem și acest sector, și sectorul aviatic, și prin pachetul aviatic și sectorul maritim, care evident va avea un pachet aferent și va să cât de curând. Bun, trecem la următorul dosar. E vorba de raportul doamnei Kilonen. Le detachement care vizează detașarea conducătorilor auto. Aveți cuvântul, doamnă Kilonen. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, doamnelor și domnilor, dragi colegi. Trebuie să existe un echilibru între protecția socială și libera circulație a bunurilor și persoanelor, precum și în ce privește funcționarea pieței uh, interne. Trebuie să existe un teren de joc echitabil, să combatem practicile ilegale, să existe reguli uh, și norme inteligente, proporționate, fără povere administrative suplimentare, mai ales pentru firmele mici, pentru IMM-uri. Trebuie să sporească atractivitatea meseriei sau profesiei de conducător auto Iată deci ce simplu este acest dosar, după cum uh, se aude aici. Am identificat o serie de aspecte asupra cărora se pare că există un consens în momentul în care am analizat uh, amendamentele, o mai bună cooperare europeană împotriva fraudelor, apoi cooperarea între statele membre sporită și eficientizată, așa cum propune Comisia, nevoia de a avea un ghișeu unic, o platformă electronică pentru o mai bună coordonare, schimb de informații și punere în aplicare a regulilor și dacă este să funcționăm în continuare cu sistemul IMI de mm, informare privind mersul pieței, uh, Trebuie apoi să trimitem un mesaj puternic Consiliului, cum că statele membre trebuie să accelereze punerea în aplicare a sistemelor electronice uh, care să permită un mai, bună, mai bun control al situației pe drumuri, inclusiv sistemul IMI și nevoi, nevoia de reguli mai clare și unitare de implementare cu povara administrativă redusă, de asemenea cerarea introducerii tahografelor inteligente, nevoia de a avea documente standardizate pe plan european, cum ar fi declarația de detașare și chiar și buletine de salariu, format în format standardizat, apoi inspecții ad hoc la sediul companiilor și nu pe drum pentru a avea un sistem echilibrat de controle și inspecții, evaluare uh, și, uh, stu- și analiză a situației de către Consiliu, de către Parlament. Ce privește acest aspect, uh, amendamentele arată Uh, că există divergențe ce privește transportul internațional sau practicile naționale în domeniu și deci detașarea lucrătorilor are tot felul de uh, conotații în diverse țări. Noi uh, am dorit să ne bazăm pe dreptul comercial european care să permită medierea litigiilor. după cum urmează să se excludă sistemul de transport internațional din uh, regimul de detașare, apoi să se excludă transportul internațional din ziua întâia, apoi relația uh, home-host și host-host și apoi să crească acea perioadă să de comisie care este de trei zile Există mai multe propuneri de la 1 la 16 zile în transport internațional și de la, pentru capotaj de la 1 la 10 zile și se pare că situația de tranzit nu poate fi asimilată unei situații de detașare. În rest, va trebui ca după vacanța de Paște să lucrăm uh, din greu pentru a găsi o soluție pentru toate părțile interesate, mai cu seamă pentru companiile din sectorul uh, logistic. Chestiunea cu transportul internațional este cea mai spinoasă pentru noi și vă încurajez să încercăm să găsim soluții inteligente chiar dacă unora nu le place acest cuvânt, inteligent, să ne folosim creierele, așadar, soluție inteligentă care să ne ajute să avem și pe socială, dar și o piață internă fără obstacole și bariere. Avem nevoie de discuții și când vine vorba de transportul cu autobuzul sau alte posibile derogări Apoi, în ce privește documentele pe care trebuie să le aibă la dispoziție șoferul, cum ar fi contractele uh, de muncă, buletinul de salariu, etc. și dacă ele să fie în formă tipărită sau numai în formă electronică, dar dacă așa stau lucrurile, cu a doua opțiune ne trebuie o platformă electronică, apoi problema limbilor și în ce limbi trebuie să apară informațiile, în câte limbi să fie folosite, ce înseamnă un joc uh, echitabil și fair play când vine vorba de folosirea uh, limbilor sau de inspecțiile care pot să aibă loc pe drumuri sau la sediul companiilor. Apoi, informațiile conținute în declarația de detașare. E nevoie de informații suplimentare, după părerea noastră, în comparație cu ceea ce sugerează Comisia. Avem de asemenea propuneri legate de Um, o serie de riscuri care, și de garanții care trebuie să fie acoperite în lanțul logistic, lucruri care trebuie discutate, bineînțeles, ne uitând nici partea de sancțiuni și de amenzi pentru cine se face vinovat de ceva și nu să aplicăm sancțiuni și amenzi de-a lungul întregului lanț. Iată ce vreau să spun, doamnă președinte. Și aștept cu nerăbdare să văd ce o să-mi spună și colegii cu care, sunt sigură, voi uh, coopera foarte bine. Domnul uh, Deli, mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte, vă mulțumesc foarte mult că îmi dați cuvântul. Într-adevăr, avem o serie întreagă de amendamente amendamente bune care încearcă să reducă sarcinile și poverile pentru întreprinderi, dar sunt și amendamente care nu îmi plac, deoarece acestea nu fac decât să uh, consolideze niște măsuri actuale care blochează actualmente piața comună a transporturilor. Este vorba de un subiect care divizează Europa de est și cea de vest, ce puțin așa apare în presă. Însă, la întâlnirile pe care le-am avut, am observat că Comisia, cu dorința sa de a aduce niște elemente suplimentare și gerințe suplimentare, nu face decât să îngreuneze situația tuturor actorilor de pe piața europeană. E nevoie, din potrivă, de măsuri pozitive pentru toți participanții în acest sector, inclusiv pentru firmele mici din Europa de Est. De asemenea, pentru că obiectivul nostru comun este mobilitatea, Trebuie ca apoi și marfa transportată să fie transportată rapid și ieftin în Europa. Este important să se ajungă la compromisuri și să începem cu dreptul pentru a nu primejdui viitorul firmelor noastre, care au deja o serie întreagă de provocări cu care trebuie să se confrunte. Mă gândesc de pildă la faptul că uh, în foarte multe țări lipsesc șoferii trebuie ca atunci când legiferăm să fim atenți ca pe lângă acest aspect al lipsei de personal să nu mai fie și situații în care uh, firme din țările terțe, deci non-europene, să intre pe piața europeană să ia uh, părți de cote de piață și va fi foarte greu să le impunem acestor firme neeuropene să joace după regulile noastre. Din potriva, firmele trebuie să fie încurajate firmele europene să angajeze șoferi, poate chiar cu statutul de lucrător independent. Însă aici apare un alt risc, pentru că atunci nu s-ar mai apleca uh, regulile legate de detașare acestora dacă ar fi să aibă statut de lucrător independent. Multe um, probleme, multe provocări, dar și soluții posibile. Mai sunt încă multe așadar de făcut, mai avem multe întâlniri de negocieri și, de, și pentru a ne pune de acord între noi și la PPE și cu celelalte grupuri uh, politice, deci cu toată lumea dar sper că până la urmă vom avea și un rezultat. Doamna Iala Sender cuvântul, vă rog. Yes, președintă. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să mulțumesc doamnei Kilonen pentru raportul său, care deja ne oferă câteva idei cam cum, cam cum am putea să găsim soluții de viitor cel puțin în anumite domenii și asta dincolo de uh, ceea ce cunoaștem deja. Cum ar fi, spre exemplu, transportul internațional, eu aș fi mai degrabă de acord cu doamna raportor Unul din obiectivele acestei uh, legislații este tocmai să obținem o simplificare a felului în care se implementează și nu cumva să avem o legislație care arată splendid pe hârtie, dar care e total deconectată de realitate. Deci uh, eu am uh, speranța să nu cădem în această capcană. Acum, cum spunea doamna raportor, trebuie să menținem pe de o parte libera circulație și pe de altă parte să evităm dumpingul social. Acum, există un aspect totuși foarte important și anume să evităm orice fel de discriminare uh, referitor la controle și uh, tipurilor de contracte. Evident că evităm acest lucru în toate țările și pentru asta, mare parte din amendamentele noastre tocmai exact la asta se referă. Acum, discuția de astăzi pe care am avut-o demonstrează că este foarte important să avem controle simultane în ceea ce privește instalațiile, dar și controle simultane pe șosele, simultane, tocmai pentru a evita un control discriminatoriu, care astăzi există. Și tocmai de aceea, asta înseamnă că Așa cum spunea și domnul Van den Camp, e nevoie de un uh, calendar clar să putem utiliza cele două platforme care există în momentul de față, sistemul IMI și platforma ERU, care există și care sunt utile și tocmai de aceea cred eu că și Comisia Europeană ar uh, trebui să ne dea oarecare uh, indicație în ceea ce privește posibilitatea lor utilizare. Uh, eu mă gândesc că la nivel electronic asta se poate face foarte repede, în mai puțin de 2 ani. Să putem facilita aceste controle și să nu trebuiască să tot blocăm uh, camioanele și să le ținem uh, în condiții nesigure pe marginea drumului și să mai cerem în plus șoferilor un fel de registru ambulant care să existe în camion. Nu, asta e clar că putem face, având în vedere că Există treceri uh, transfrontaliere și suntem în măsură să facem acest lucru. Avem o capacitate în acest sens. Putem utiliza baze, bănci de, da, baze de date uh, și aici ar fi date care ar fi mai degrabă administrative, de gestiune. Mm-mm de verificare a întreprinderilor și așa mai departe. Și în al doilea rând, ne se pare foarte important ca uh, controlele acestea concertate să fie publice rezultatele, în sensul că trebuie să fie utilizate ca și instrumente pentru a evita orice formă de discriminare. Și suntem de acord cu ceea ce spunea Comisia, și anume că uh, Evident, e nevoie de un număr mai mare de controle, dar e nevoie de controle concertate la nivel european, atât față de întreprinderi, cât și pe șosele. în așa fel încât să evităm orice formă de discriminare. Deci rezultatele acestor controle trebuie să fie publice. Și evident, directiva mama, uh, mm, referitoare la Autoritatea Europeană pentru Muncă Uh, suntem de acord cu asta, însă această autoritate bănuiesc eu că nu va apărea concret, uh, direct uh, și se va ocupa direct de sectorul transporturilor rutiere, ci se va ocupa de multe alte alte domenii, mă gândesc alte sectoare și continui să cred că avem nevoie, nu știu, de o entitate europeană specific pentru transporturile rutiere. E necesară sau măcar să avem posibilitatea de a avea o monitorizare, un control a tuturor acestor aspecte pe care le va lansa noua legislație din punct de vedere al transporturilor rutiere. Mă gândesc că ar fi ceva mult mai... mult mai coerent. Iar în ceea ce privește detașarea în diferitele sectoare, sunt de acord cu doamna Killonen. E o noțiune mai generală. Apoi, problema de tranzit, iar în ceea ce privește transportul internațional, e clar, propunerea este foarte amplă. Se trece de la un număr de zero zile până la un număr foarte ridicat. Nu știu, mă gândesc că doamna Kilonen în dorința sa de simplificare, ar fi dorit să ne concentrăm pe cabotaj și să simplificăm cabotajul. Eu cred că n-ar fi bine să aplicăm asta și la transportul internațional. Iar în ceea ce privește cabotajul, evident, și aici există o marjă de manevră, trecem de la 0 zile până la, nu știu, peste 10. De aceea cred eu că dacă vrem să ajutăm aceste întreprinderi, trebuie să ne concentrăm pe acele care nu au uh, miez principal uh, al uh, activităților drept uh, capotajul, ci poate au și alte activități specifice și aici am putea să avem, nu știu, un fel de aplicare echivalentă cu 5 zile, o prevedere de altfel deja prevăzută, de, deja înaintată de comisie. Suntem de acord că cu cât mai repede vom lansa punerea în aplicare a tahografului inteligent, cu atât mai repede vom rezolva multe situații de conflict. Evident, vom încerca să o ajutăm pe doamna Chilonen să obțină majoritatea necesară în așa fel încât să obținem un rezultat foarte bun. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnule Zotowski, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu vreau să vă răpesc prea mult timpul și nu vreau să repet ceea ce s-a spus deja. Vreau și eu, la rândul meu, să o felicit pe doamna Chilonen. După cum știți, lista de amendamente este una foarte lungă și, parcurgându-le, ne dăm seama că există tot felul de păreri dar există și o mare posibilitate de a ajunge la amendamente de compromis. Grupul nostru va încerca tocmai să uh, ajungă la niște compromisuri. Care este poziția noastră așadar? În primul rând, ne dorim o lege specială care să includă transportul uh, Um, de la orice fel de normă legată de detașare. Apoi, uh, derogări pentru cabotaj și transportul internațional care să permită acest gen de servicii pe piața comună. Subliniez adjectivul comună de la piață. Apoi, uh, un sistem de controle pe drumuri care să nu îi oblige totuși pe șoferi să dețină la bordul camioanelor uh, tot felul de documente care să-i ajute să câștige timp și să se poată face aceste inspecții, mai ales la sediul uh, firmelor respective și companiilor. De asemenea, ne dorim simplificarea mm, când vine vorba de cerințe, cât mai puțină birocrație, așadar, când vine vorba de aplicarea principiilor de detașare. În sfârșit, sperăm că toate aceste lucruri se vor aplica pur și simplu în spiritul bunului simț și a rațiunii, pentru că o zi completă nu înseamnă să conduci timp de șase ore. Am exprimat deja aceste lucruri în amendamentele transmise și mă opresc aici. Mulțumesc foarte mult, domnule Zvotoschi. Domnule Telicca, vorbiți în numele doamnei Bilbao. Da, într-adevăr, doamna Bilbao n-a putut să vină, avea alte lucruri urgente de făcut astăzi și mi-a cerut să-i prezint uh, ideile așa cu caracter preliminar. Și domnia sa dorește să Mulțumesc doamnei raportor pentru tot ce s-a făcut până acum pe acest dosar. Spunează doamna Bilbao că este vorba de un uh, dosar foarte complex și sunt multe lucruri care trebuie abordate uh, în amănunt la nivelul grupului și în aceste condiții, în această etapă, ALDE nu poate să dea prea multe opinii dar, bineînțeles, de dragul colegialității a încercat să pune la punct doamna Bilbao o serie de idei. Este clar că grupul nostru are idei diferite de cele ale alor alte grupuri. Sunt lucruri esențiale legate, de pildă, de uh, acele baze de date sau de Agenția de Ocupare a Forței de Muncă Europeană. Uh, sau temeiul juridic uh, pentru o astfel de agenție și care vizează și alte aspecte din pachetul de mobilitate. Există sistemul de evaluare a uh, riscului și alte aspecte care ar trebui să fie incluse în acest raport. Sunt subiecte delicate, dar uh, trebuie să vedem luminița de la capătul tunelului. Însă, după întâlnirea cu raportorii din umbră, când vine vorba de alte subiecte, cum ar fi timpul de condus uh, și inspecțiile la sediul companiei, schimbul de informații, etc., lucrurile par să se miște în direcția cea bună și doamna o consideră că această prima întâlnire a fost una constructivă. După părerea dânsei, un important, uh, este, un important lucru este să existe un compromis care trebuie găsit între timpul de odihnă uh, și uh, toate sistemele de angajare ale acestor uh, lucrători detașați. Nu se știe însă cum se va întâmpla acest lucru și nici nu știm cine va interveni în aceste discuții. Este clar că există și alte dosare strâns conectate cu acesta de față și care deci au consecințele lor în sfârșit nevoia de a lămuri ce să conțină acea declarație de detașare pentru grupul nostru. Acest lucru este important. Avem amendamente de la 191 până la 194 care merită să fie discutate mai cu atenție. Aș fi vrut și eu să intervin, dar având în vedere timpul, nu mai spun nimic în nume propriu și sunt amendamente care au fost deja transmise și sperăm că toate vor contribui la crearea unui sistem solid și funcțional. Mulțumesc foarte mult! La următorul, eu sunt coraportor, spune doamna președinte, și vreau să iau cuvântul. Așadar, dragi colegi, știți că la Comisia Amplă s-a produs un raport ce privește directiva privind uh, lucrătorii detașați. Și s-a ajuns în trilog uh, și putem să spunem că asta este o victorie pentru toți salariații europeni, pentru că uh, vor avea aceleași drepturi, indiferent de ce muncă prestează, indiferent de alte aspecte, chiar și cât privește salarizarea. Deci uh, s-a confirmat asta la Triloga seară și poate să fie considerat acesta un proiect, un, uh, mă scuzați, un uh, progres de care putem să fim cu toții uh, mândri, dar intervine problema sectorului transportului. Și când citesc amendamentele aici, mi se pare că uh, acest sector rutier are nevoie de o legislație complet diferită, care este complet din cadrul uh, legislației muncii și care știrbește o serie de drepturi. Drepturile fiind reduse uh, mm, uh, în comparație cu cele din directiva generală. Eu vreau să ne servim la carte, dar este foarte clar că acești șoferi atât de mobili uh, trebuie să se bucure de aceleași drepturi. Ca să fie foarte clar, sectorul transporturilor are o problemă majoră și anume aceea că angajații în acest sector sunt extrem de mobili. Sunt lucruri care au fost reamintite și de domnul Lundgren, care știe bine cum stau lucrurile pentru că a fost șofer. Mulți șoferi uh, trăiesc în condiții pur și simplu indecente, repet, indecente. Sunt camioane parcate tot timpul pe drumuri și bineînțeles că între diferite țări sunt diferențe. Eu, ca european, sunt mândră de libera circulație, dar vreau ca toată lumea să profite de această liberă circulație și prin toată lumea înțeleg și de anumite profesii, anumite meserii și astea trebuie să fie încadrate. Pentru că nu trebuie ca această lege specială, lex specialis, să uh, însemne că uh, angajații din sectorul transportului devin o clasă inferioară de angajați în Europa. Regulile de mobilitate și din de muncă trebuie să fie aceleași pentru toată lumea în Europa. Putem să menținem uh, acest echilibru între drepturile uh, mm, lucrătorilor și sănătatea sectorului economic și nu trebuie tocmai ca această lege să devină un uh, cal al Troiei care să însemne regrese în materie de salarizare, în materie de mobilitate și să nu mai permită uh, să se invoce tratatul uh, european, articolul 191, care vorbește tocmai despre sectorul transporturilor. Din potrivă, trebuie să ne dorim concretețe aici, pentru că marea problemă în Europa astăzi este dumpingul social și la acest flagel nu se poate răspunde decât cu, un singur, uh, cu o singură măsură, și anume cu controle și inspecții. Deci nu se pune problema să nu includem aici vehiculele utilitare ușoare, pentru că realitatea ne spune ce ne spune. Vedem că pentru transportul internațional numărul acestor vehicole a crescut exponențial în ultimii ani și ei se fofilează, nu respectă legislația europeană. Trebuie să spunem basta. Și vreau să vă spun, dragi colegi, că aceste subiecte trebuie să-și găsească soluții concrete, pentru că uh, este clar că, până la urmă, mămăliga va exploda. Fie venim cu soluții, fie suntem uh, lași și nu avem soluții, dar să nu ne plângem, avertizez, pentru că când va fi prea târziu, va fi într-adevăr prea târziu. Așadar că eu spun cât se poate de simplu și pe șleau, s-a spus și pentru cealaltă texte conexe, trebuie neapărat să obținem rezultate, nu trebuie să permitem o reducere a drepturilor și trebuie ca angajații în acest sector să aibă o echivalență a protecției drepturilor lor. Deci, la același nivel se situeze protecția angajaților în sectorul rutier față de celelalte sectoare. Asta am spus și m-am descărcat un pic. Da, să știți că chiar cred că nu avem dreptul uh, să greșim aici, pe, acest, uh, pe această tematică. Pentru că lumea e cu ochii pe noi. Doamna Iaiuto nu, este, Aiuto nu este în sală. Doamna Lucașenska. A, domnule Lundgren. Mă scuzați. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc și doamnei raportor, care a spus că este foarte important să vizăm rezultate concrete care să ne propulseze înainte. Unii spun că toată lumea trebuie să aibă acces pe piața internă, că drepturile să fie aceleași pentru toți. Însă, vreau să vă spun că ceea ce contează este să existe salarii demne, salarii decente nu mi se pare normal ca oamenii să lucreze luni de zile în șiri fără să poată să-și vadă familia. Mi se pare chiar un dumping social uh, consfințit. Mi-aduc aminte în 2014, de fapt între 2014 încoace, uh, se tot vorbește despre acest subiect, un subiect care mă preocupă și ne preocupă din ce în ce mai mult. Da, e adevărat că avem și sectorul transportului internațional, adică să poți uh, cu un camion să transformi marfă dintr-o țară în alta europeană. Foarte bine, dar asta nu înseamnă să profiți de angajați în mod indecent și să le obligi să muncească în anumite condiții proaste. Cred că se pot uh, folosi o serie de instrumente uh, chiar și să permitem poliției să se implice. De ce nu uh, această poliție să poată să facă niște inspecții, să vadă dacă, într-adevăr, aceste faimoase tahografe inteligente pot să arate, într-adevăr, ce se întâmplă când dintr o persoană pe teritoriu, etc lucrurile trebuie să se miște repede în acest domeniu. Trebuie să vedem dacă, vă spuneam, poate cumva implicată, uh, să fie implicată aici și poliția. Deci ceva cât se poate de concret. Apoi, există anumite controle ale tirurilor care trebuie să aibă loc acolo unde trebuie și când trebuie. Trebuie să nu uităm acest lucru trebuie să se înțeleagă că sunt momente în care poliția să poată să oprească un camion, să ceară documentele, să vadă uh, ce spune tahograful, etc. Dar nu numai. Trebuie ca aceste controle și inspecții să aibă loc în condiții optime, cu adevărată inspecție a traficului, a circulației, să fie documentate lucrurile, uh, așa cum trebuie, iar acest control să fie unul uh, bun. Bun, deci acesta ar fi obiectivul nostru. Este bine, în orice caz, că dezbatem astfel de lucruri. Mulțumesc foarte mult, domnule Lungren. Doamne Lukaszewska, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Din toate discuțiile pe care le-am auzit astăzi, vedem că după o anumită vreme înțelegem mai bine subiectele pe care le abordăm și sunt, da, acesta este semn bun. Cred că vom avea un compromis bun, însă aș vrea să atrag atenția asupra unor lucruri. Ne-ați vorbit despre piață internă, libertăți uh, și despre valorile fundamentale sau ideile fundamentale ale Uniunii Europene. Mi se pare esențial uh, să urmăm aceste principii până la capătul lucrului nostru. Dar în ceea ce privește detașarea lucrătorilor, nu putem să comparăm uh, șoferii cu lucrători din domeniul construcțiilor care merg în Franța, lucrează o lună, două luni uh, în această țară. Acești șoferi nu fac decât să treacă printr-o țară în tranzit sau petrec o zi într-o țară, o zi într-alta și așa mai departe. Mă bucur că există persoane în această sală care consideră că tranzitul și transportul internațional nu trebuie să facă obiectul acestei uh, directive privind detașarea lucrătorilor. Trebuie combătute, bineînțeles, toate cazurile de fraudă și de abuz, însă noi știm foarte bine că motivul pentru aceste fraude sunt uh, societățile uh, Uh, cutie poștală care profită de lucrători, uh, șoferi care sunt trimiși să lucreze în uh, Germania, de exemplu, și primesc salarii din România sau din Bulgaria. Acum, controlele sunt foarte importante. Este nevoie de o mai bună cooperare între statele membre, însă controlele nu trebuie să ducă la o um, povară administrativă mult prea mare, mai ales IMM-urile au uh, dificultăți în acest sens. Nu-mi închipui uh, un șofer de camion care să care după el teancuri întregi de documente. Deci aceste documente ar trebui să poată fi uh, disponibile în formă digitală. În ceea ce privește cabotajul, Doresc și eu să-mi exprim condoleanțe față de apropiații colegului Nilsson care se ocupa de acest subiect. Când vorbim despre protecția mediului, cabotajul a fost introdus pentru a limita emisiile de CO2 și sper că și aici vom ajunge la un compromis. Cât, câte zile poate dura un cabotaj? Eu nu sunt de, de acord cu cei uh, care au depus amendamente conform cărora ar trebui să eliminăm în totalitate cabotajul. Sper că vom ajunge la un rezultat și sper că vom ajunge la compromisuri potrivite. Va fi uh, posibil dacă facem cu toții un pas înapoi. Mulțumesc, doamna Revădalon. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt de acord cu cele spuse în ceea ce privește negocierile între Parlament și Consiliu privind lucrătorii detașați. Ca dumneavoastră, regret faptul că există o discriminare sectorială în detrimentul șoferilor. Și totuși acest acord are meritul de a clarifica legislația existentă. Directiva din 96 se aplică domeniului rutier, iar statele membre care au impus salariul minim au respectat dreptul european și atât. Pentru a reveni la, drept, la acest raport, trebuie făcută diferența între transportul internațional și cabotaj. Operațiunile de cabotaj, este clar, acest lucru s-a văzut și la voturile precedente, Regu deci pentru cabotaj, regulile de detașare se aplică din prima zi. Eu cred că orice propunere care nu ar pune în aplicare acest principiu ar fi respinsă de către Parlamentul European. Doamna președinte, mă scuzați, doamnă Revădalon, vor, uh, citiți foarte repede și interpreții nu reușesc să vă urmărească. Avem timp suficient. Doamna Revodalon, chiar și la Comisia de Ocupare um, este recunoscut acest principiu. Pentru operatorii de transporturi internaționale, recunosc că situația este mai complicată. În practică, aplicarea directivei uh, poate duce la dificultăți. Din acest punct de vedere, aș dori să solicit raportoare, să o întreb pe raportoare ce părere are despre soluția din Comisia Amploa de a se aplica regulile din țara în care s-au, s-a, s-a, făcut descărcare internațională. Vă mulțumesc, spune doamna președinte, îmi cer scuze că v-am întrerupt, dar uh, a fost în beneficiul uh, unei mai bune înțelegeri pentru toată lumea. Domnule Koch, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă Chilonen, mulțumesc pentru raport. Pe scurt, avem nevoie de o creștere a eficienței controlelor și de o reducere a poverii administrative. Supra verificarea timpilor de lucru trebuie să se facă la sediul întreprinderii și nu în timpul unor controle rutiere. În același timp, statele membre trebuie să fie împiedicate să adopte măsuri uh, de protecționism prin prea multă administrație. În ce privește domeniul de aplicare, sunt de acord uh, să eliminăm uh, călătorile de tranzit. Chiar dacă pare evident, se pare că există nevoia de a face referire la asta. Eu pledez ca pentru aplicarea directivei privind detașarea să ne limităm la două zile și să creștem uh, blocul de ore care contează ca o zi de la 6 la 9. Atât. Mulțumesc. Mulțumim foarte mult, domnule Koch. Domnule Riche, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Pe scurt, pentru că s-au spus deja multe lucruri în ambele direcții. Cred că intervin două elemente aici. Întâi, da, dacă vom fi mai degrabă de partea lucrătorilor sau mai degrabă de partea întreprinderilor. Dacă apărăm, cum spunem, sectorul transporturilor, mai degrabă vom uh, pune accentul pe interesele companiilor și vom vedea că există o mare diferență între Est și Vest, poate și Spania. E cunoscut acest lucru, am, as- am ascultat uh, pe toată lumea, toată lumea a reprodus uh, schema locală. Uh, Și da, fiecare cu argumente relevante pentru sine spune că detașarea lucrătorilor este fie gloria Europei, fie rușinea Europei. Deci ă, avem tabăra națională, tabăra europeană, tabăra lucrătorilor, tabăra angajatorilor. Și cred că nu este așa de ușor, uh, cum spunea Ines, să separ uh, săracii de bogați. Raportul Miriei este echilibrat, însă este clar că se va dori modificarea sa în diferite direcții. Nimic mai rău nu ar fi decât să ajungem la o situație, la o soluție extremă care să împartă, să divizeze plenul. Eu sunt de acord cu doamna președinte în sensul că noi suntem Parlamentul poporului european, să nu uităm acest uh, detaliu, iar degradarea condițiilor de viață ale unei categorii sociale în beneficiul uh, unei economii, cred că este ceva la care trebuie să ne gândim foarte bine. Apoi, da, putem apăra ideea unei legi speciale. Transportul internațional nu este orice fel de activitate însă există o dificultate între transport în general și transportul internațional în mod specific și cred că trebuie să găsim uh, și aici uh, o soluție echilibrată. Și sper că soluția pe care o vom găsi va respecta drepturile lucrătorilor. Mulțumim, domnule Riche. Domnule Vim Vendecamp, de Camp, aveți cuvântul. Fiind... Doamnă președinte, consider că sectorul transportului este și legiferarea în acest domeniu este foarte delicată. Am câteodată senzația că încercăm să rezolvăm o problemă fără o soluție. Aș vrea să o întreb să o rog pe raportoare să respecte așa numitul princip, principiu KISS, Keep it short and simple, să fie scurt și cuprinzător. Ați uh, spus că totul este o totul ține de dumping social. Mie mi se pare că e o abordare prea negativă. Trebuie să nu creăm un sistem care nu ar funcționa în practică. În primul rând, avem de-a face cu legislația generală privind detașarea. Constat că se vorbește în continuare despre detașări structurale. Când avem de-a face cu detașare structurală, trebuie aplicată remunerația națională. Însă, în domeniul, în sectorul transporturilor, vorbim despre transport transfrontalier de cele mai multe ori. Și prea des se întâmplă ca un șofer să traverseze 3-4 țări într-o singură săptămână. Toate acestea sunt documentate pe hârtie. Trebuie să uh, și sunt convins că voi spune ceva poate periculos, cred că trebuie să înțelegem că deficitul de șoferi în Europa, e vorba de, se estimează 120.000 de șoferi lipsă în 2025, e bine, acest deficit îl vom rezolva prin uh, detașări, nu cred. Cred că vom rezolva această problemă prin uh, apropierea salariilor. Bun, poate că nu vom fi ajuns acolo încă în 2025, însă dacă creăm un sistem uh, um, prea greoi din punct de vedere administrativ, uh, nu cred că este soluția. Apoi, ce se, întâmplă cu, ce se poate întâmpla cu șoferii care nu sunt din Europa? Poate doamna nu a vorbit despre asta, dar nu mai țin minte. Vedem deja uh, un aflux de șoferi din uh, Ucraina, uh, Turcia, chiar din Filipine, pe teritoriul european, conducând camioane europene. Vor fi și ei supuși regulilor detașării? Cine va controla toate acestea? Mulțumesc! Mulțumim, domnule Van de Camp. Îi dau cuvântul doamnei Werner pentru poziția Comisiei Europene. Când vorbim despre detașarea lucrătorilor, este esențial să ne amintim că a existat un acord privind directiva generală privind detașarea. În ceea ce privește detașarea lucrătorilor, Comisia a spus întotdeauna că ea se aplică în transport așa cum se aplică în alte sectoare, însă propunerea noastră dorea să creeze propuneri specifice adaptate la uh, caracterul mobil al uh, muncii în acest sector. Doresc să-i mulțumesc foarte mult doamnei Kilonen pentru prezentarea sa foarte clară a ceea ce sunt, cred eu, ingredientele pentru ca soluția miracol să apară și uh, până la urmă uh, cel mai important va fi să găsim dozajul potrivit de, din aceste ingrediente. Întâi, în ceea ce privește digitalizarea sectorului transporturilor, avem multe sisteme care există deja și nu cred că trebuie să inventăm noi sisteme pentru a asigura acest schimb de date. Pentru regulile de aplicare, schimburile electronice sunt esențiale, însă trebuie să ne asigurăm că folosim uh, sistemul existent și să nu, că nu creștem povara administrativă. Comisia va fi vigilentă pentru a se asigura că sistemele uh, funcționează în mod corect. Puteți fi siguri de asta. În ceea ce privește detașarea, cred că discuțiile au uh, progresat Uh, înspre a ne gândi care sunt cele mai logice prevederi. Amendamentele sunt, uh, vedem asta și din amendamente, există diferite tipuri de transport internațional. Dumneavoastră aveți în vedere o, uh, o distinție între acestea pentru regulile de detașare. Poate părea ceva interesant, însă când vă uitați la aceste amendamente, vă rog să nu uitați că avem nevoie de reguli simple, de înțeles și de aplicat. Este elementul principal pentru care uh, Comisia propusese un prag unic pentru toate operațiunile de transport internațional. Un comentariu privind uh, cerințele administrative pentru aceste reguli. În continuare, credem că este important să avem o listă închisă de cerințe, de condiții, pentru a ne asigura că autoritățile de aplicare știu ce să ceară, că nu există discriminare și că există asigurată certitudinea juridică pentru șoferi și pentru companiile care lucrează în acest sector. Propunerea Comisiei, de asemenea, dorea să abordeze probleme pe care le vedem în ziua de astăzi în mai multe state membre, în sensul că sunt impuse diferite cerințe, lucru care crește povara administrativă. Deci, uh, un singur set de reguli la nivel european este în sine o simplificare. Pe lângă asta, bineînțeles, înțelegem ideea ca numai documentele strict necesare să fie verificate um, pe șosea și ele pot fi uh, sub formă de hârtie sau electronice, dar orice alte informații ar trebui să fie cel mai bine verificate la sediul companiei. Și asta prin schimburi de informații privind, între autoritățile naționale de aplicare a legii. Și nu în ultimul rând, când vine vorba de a distinge între detașarea generală și cea specifică pentru sector. Intervin câteva întrebări care ar merita o clarificare explicită. Tranzitul din partea comisiei pot confirma că întotdeauna am considerat că tranzitul nu um, constituie detașare, iar apoi în ceea ce privește detașarea pe termen lung. Așa este, transportul nu este un serviciu pe termen lung, deci vom încerca să clarificăm uh, acest uh, element. Mulțumim, doamnă Werner. Câteva cuvinte pentru a trage concluziile, doamna Chilonen, aveți cuvântul. Doamnă președinte, dragi colegi, vă mulțumesc pentru intervenții. Am noroc, mă simt ca o suprafemeie scandinavă care poate rezolva toate problemele. Avem echipa noastră echilibrată din punct de vedere al genului, dispusă să lucreze zi și noapte pentru găsirea unei soluții fără detalii. Un lucru aș vrea să spun astăzi și aș vrea să ne gândim cu toții la asta. Am senzația că de fiecare dată când vorbim despre social dumping, despre dumpingul social în acest uh, sală, în acest parlament, uh, vorbim ca și când nu ar fi nicio companie care să-și facă treaba bine. Eu provin din domeniul IMM-urilor și știu că există companii bune, inclusiv în transportul în transport în Europa, care respectă toate regulile, uh, care au grijă de angajații lor. Deci, n-aș vrea să fie pedepsită toată lumea, pentru că nu toată lumea este vinovată. De asemenea, trebuie să înțelegem că atunci când schimbăm regulile, să, să înțelegem că atunci când schimbăm regulile, că nu există locuri de muncă în Europa fără companii. Întotdeauna când încercăm să găsim o soluție, spunem, da, sunt toți vinovați, vrem să, trebuie să-i pedepsim pe toți, dar știm că nu este adevărat. Problema acum este că dacă schimbăm mult piața, și venim cu astfel de propunere, asta practic nu mai ar uh, muta problema statele terțe, ceea ce ne-ar crea o problemă enormă în întregul sectorul de transport din Europa și nu aș vrea să se întâmple asta. Cred, sau cel puțin așa pare, că poziția pe care o ai astăzi depinde dacă provii din est sau din vest și ar fi bine dacă am putea evita acest gen de situație care există deja la Consiliu. Există trei state membre care au aplicat regulile pentru transportul internațional, Germania, Franța și Austria. Și trebuie să fiu sinceră, aceste reguli nu au fost niciodată prevăzute pentru transport și nu s-a avut în vedere perspectiva pieței internaționale. Și uh, toate aceste cazuri sunt acum pe rol în fața Curții Europene de Justiție. Eu sunt de partea șoferilor care sunt exploatați pentru că știu că asta se întâmplă și în Europa. Avem nevoie de astfel de reguli astfel încât să le poată suporta companiile de transport. Însă, majoritatea dintre aceste companii sunt IMM-uri. Și dacă fiecare companie trebuie să înceapă să trimită declarații de detașare la fiecare frontieră, cred că creăm o mare harababură. Ceea ce va face să existe mai puține locuri de muncă pentru șoferii europeni iar um, locurile de muncă s-ar putea să fie mutate către state terțe și ar încuraja de asemenea falsa, falsi și liberi profesioniști. Este important să înțelegem că trebuie să găsim un echilibru între condițiile sociale, piața internă și Uh, un fel de protecționism. Cred că sunt multe lucruri la care trebuie să ne gândim. Eu mă gândeam că avem nevoie de o platformă europeană pentru încredere. Astfel încât să avem o platformă pe, în care să poată interveni toți actorii în acest domeniu, să poată contribui uh, referitor la cât de aplicabile, aplicabile sunt prevederile. Cred că avem nevoie de această încredere pentru întregul lanț al transporturilor, pentru întregul uh, sector. cred că nu e vorba numai despre aplicare forțată a legii, despre uh, sancțiuni. Cred, există și uh, companii care își fac treaba și cred că trebuie să uh, găsim o soluție echilibrată tocmai pentru a reprezenta și aceste companii. Back to my cabin having not my rest and drive time. Bun, deci mă întorc în cabina mea uh, fără să fi beneficiat de timpul de odihnă ca să încerc să găsesc o soluție. Și dacă aveți uh, vreo idee, trimiteți-mi uh, um, semnale Uh, dacă vreți să-mi trimiteți scrisori, e și pupici, dacă vreți. Da, Vim, nu mă ascultați. Vim, trebuie să-mi trimite scrisori de dragoste despre detașarea lucrătorilor pentru a găsi o soluție. În orice caz, dacă aveți soluții, eu sper că Ismail și Wim au o soluție pentru că erau atât, păreau atât de apropiați. Da, da, sunt geloasă pentru că am avut o strânsă cooperare. În orice caz, continuăm cu munca. Uim, îmi cer scuze, nu mi-am luat toate medicamentele în această dimineață. Da. Uh, ultimul lucru, vă rog să cooperăm și dacă aveți idei, orice fel de idei, chiar și unele mai amuzante, nu ezitați să ni le trimiteți, pentru că avem nevoie de orice idei care ar putea să ne ajute ca să salvăm lumea, planeta și ce-o fi de salvat. Mulțumim, doamnă Kilonen, pentru aceste cuvinte drăgăstoase adresate numai lui Vin Van de Camp. Închei paranteza și trecem mai departe. Amendamentele. Vă amintesc. De fapt, votul pentru acest raport va avea loc pe 24 mai la ora 9, ca la toate celelalte rapoarte. Mult noroc, doamna Kilonen, o să vă ajutăm. Vă transmit încurajări și vom încerca să facem tot ce putem pentru a transmite un mesaj cât mai clar din partea Parlamentului European. Îmi cer scuze, va trebui să plec, am alte obligații, dar pentru ultimul punct, referitor la autovehiculele comerciale utilitare legere, am onoarea să-i las uh, locul meu uh, domnului Riche. Mulțumesc și ne revedem. Dar uh, ședința continuă. Bien, c'est avec euh, déchirement que nous voyons partir notre Cu o mare tristețe constatăm că va pleca doamna președinte. Și iată că acum ajungem la ultimul raport, pentru că, din păcate, avem un raport care nu poate fi discutat astăzi, din motivele pe care le cunoaștem cu toții. din motive care ne afectează pe toți direct, decesul colegului nostru. Așa că trecem la următorul punct, utilizarea vehiculelor închiriate fără conducător auto pentru transportul rutier de mărfuri. Și dau cuvântul doamnei uh, Claudia Montero de Aghiar, care este raportor pe acest uh, dosar. Vă rog, aveți cuvântul. Încă nu a sosit? sosește. Madame Montero de Agua arrive dans deux minutes. Sosește să știți peste două minute. Vim a sunat gongul. Either. Yes. What is... On va perdre tout le monde là. Voilà, si vous êtes euh, d'accord et afin... Deci, dacă sunteți de acord, în așa fel încât să terminăm repede, aș vrea să începem. Vreau să mulțumesc doamnei uh, Monteiro de Aghiar, care ni s-a alăturat acum și căreia îi dau cuvântul imediat pentru a interveni pe marginea raportului său referitor la utilizarea vehiculelor închiriate fără conducător Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze că am întârziat. Eram într-un alt grup de lucru pentru a încerca să rezolv problema oceanelor. Bun, acum discutăm despre <laughs> transporturi. Și aș dori mai întâi să mulțumesc tuturor colegilor pentru munca realizată, în așa fel încât să analizeze aceste propuneri. Mulțumesc și secretariatului pentru munca sa, pentru că, într-adevăr, secretariatul ne-a ajutat foarte mult, în așa fel încât uh, să fim în măsură să analizăm toate aceste aspecte tehnice. Trebuie să vă spun că acest raport e un pic contradictoriu comparativ cu ce am dezbătut noi în această după-amiază aici. E un dosar care este complex și care e destul de tehnic și care are oarecare specificitate. Uh, în sensul că se concentrează în mod deosebit pe acele țări și state membre care se află la periferie și care prezintă specificități și care sunt subliniate astfel în acest document. Acum, obiectivul principal al acestei propuneri este de a crea o deschidere um, pro, um, gradată, progresivă pentru piața acestor uh, vehicule închiriate și dorința noastră este să stabilim niște criterii minime și o serie întreagă de restricții. Știți foarte bine că e o piață foarte diversificată, cu reguli foarte uh, dif- diferite, atât la nivel legislativ, cât și la nivel de restricții în ceea ce privește operațiunile pe cont propriu și în ceea ce privește de asemenea și înregistrarea la nivel național, uh, limitele pentru închiriere, limitele în timp, mă refer. O serie întreagă de aspecte pe care am încercat, uh, datorită modificărilor și amendamentelor care au fost uh, propuse, am avut 81 de amendamente înaintate, pe care am să încerc să le cuprind cât mai bine cu putință în propunerea finală și asta prin amendamente de compromis, dar aș dori de asemenea să mai adaug ceva. Trebuie să încercăm să găsim un răspuns față de problemele sezoniere care au fost menționate de mai multe ori și care există în toate statele membre și care sunt uh, menționate de anumite entități, uh, sunt menționate chiar și de reprezentanții sectorului și tocmai de aceea e nevoie de o revizuire a directivei actuale. Pe de altă parte, în momentul în care discutăm despre uh, repararea autovehiculelor, trebuie să găsim și o cadență uh, potrivită, având vedere și să vedem ce se întâmplă și când închirierea se derulează într-un alt stat membru. Și în acest sens vom avea uh, propuneri pentru toate aceste uh, aspecte. Și ca urmare a celor spuse în această după-amiază în dezbaterile noastre, mă gândesc că va trebui să fim atenți să nu creăm povara administrativă prea mare, pentru că de multe ori ni se reproșează că avem legislații care nu sunt neapărat al- adaptate, aliniate pe piață și care nu țin cont de situația reală a întreprinderilor. Deci, ideea este să nu creăm povară administrativă inutilă aici, ci mai degrabă să încercăm să facem în așa fel încât autoritățile competente să fie în măsură să ușureze uh, să faciliteze aplicarea corectă a legislației. Ideea este să venim cu niște răspunsuri foarte concrete, în așa fel încât să venim în întâmpinarea problemelor ce au fost subliniate de toți cei care a, au putut să se pronunțe pe marginea directivei. Și n-aș vrea să vorbesc prea mult, însă, în concluzie, aș dori să spun că acordăm o atenție deosebită unui aspect, și anume apărarea drepturilor și intereselor lucrătorilor, ideea fiind să protejăm condițiile de muncă ale acestor lucrători și în același timp, trebuie să facem o distinție clară între diferitele situații, pentru că știm foarte bine că Această legislație se referă la formarea și calificarea permanentă a șoferilor, ori acest lucru figurează și în directiva din 2003, uh, bar 89, deci, cu siguranță că aici trebuie să ținem seama de situația socială și de apărarea intereselor lucrătorilor, dar aici e vorba de un text care în mod specific se referă țintit la aceste vehicule închiriate fără conducători auto uh, pentru transportul rutier de mărfuri. Deci să nu uităm că acesta este cadrul uh, în care trebuie să ne înscriem. Asta așa, ca introducere. E adevărat că am avut o primă ședință a raportărilor din umbră, am încercat să găsim care sunt, să vedem care sunt liniile roșii de nedepășit pentru politicile noastre și vom face tot ceea ce ne stă în putință pentru a găsi un acord ca să venim în întâmpinarea nevoilor din acest sector. Ideea fiind să nu creăm noi obstacole și nici să nu creăm niște prevederi prea constrângătoare. Vrem să avem un document echilibrat, și vrem să preluăm un număr maxim de amendamente care ne-au fost înaintate. Evident, ținând seama și de uh, cele propuse de comisie. Atât doream să spun. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Monteiro. Acum vor interveni raportorii din umbră și mai întâi a cuvântul doamna Anderson. Mulțumesc foarte mult! Mai întâi, dați-mi voie să-i mulțumesc doamnei raportor și uh, biroului său pentru munca foarte atentă pe care au uh, depus-o pe acest dosar și pentru progresele înregistrate până acum și seminarul excelent pe care l-am uh, organizat cu factorii interesați și vreau să mulțumesc și secretariatului care s-a ocupat foarte bine de acest dosar. E adevărat că suntem de acord pe un număr foarte mare de aspecte și cred că e un, un dosar important care trebuie să fie abordat uh, Uh, în așa fel încât piața să lucreze în mod corect și să avem o, o supraveghere și o reglementare și avem nevoie de un cadru legislativ corect. Și chiar dacă uh, acest dosar nu a dus la o atenție spărită, totuși e totuși foarte important. De deci ce nevoie de o punere în aplicare, în așa fel încât aceste vehicule închiriate să nu submineze alte domenii sau alte aspecte pe care le-am subliniat uh, în materie de aplicare și uh, a legislației. Mai mult decât atât, cred că multe din aspectele care se referă la bune practici, la siguranța în domeniul acesta al vehiculelor închiriate sunt importante. Să fie clar, în ceea ce privește partea socială, uh, nici noi, nici nimeni altcineva nu vrem să punem sub semnul întrebării drepturile sociale ale lucrătorilor. Dacă Oamenii trebuie să aibă o gamă largă de competențe în acest domeniu, cel puțin așa înțelegem noi cadrul legislativ. Și asta ne va permite să avem mai puține probleme și mai multă siguranță. Și unul din beneficiile uh, evocate de comisie ar fi că uh, ar fi mai bine pentru mediu să avem astfel de vehicule închiriate, care de multe ori sunt foarte noi, sunt nou-nouțe și trebuie să ne asigurăm că oamenii care conduc astfel de vehicole sunt în măsură să o facă în mod corect, în așa fel încât să putem optimiza beneficiile de mediu. Și sunt de acord cu doamna raportor. Deci nu e vorba de drepturi sociale sau drepturi ale lucrătorilor, ci vrem să avem un cadru care e funcțional uh, pentru Europa ca atare. Mulțumesc, doamna Anderson. În numele CR nu văd pe nimeni. În numele ALDE, domnul Telicca. Mulțumesc, domnule președinte. Din păcate, raportorul nostru din umbră, așa cum a spus și azi dimineața domnul Van Mittelburg, nu poate fi alături de noi pentru că are și alte obligații în altă parte. Dar, oricum, m-a rugat pe mine să iau cuvântul în numele său și dați-mi voie să subliniez câteva aspecte. Mai întâi, Trebuie să eliminăm restricțiile care nu sunt necesare pentru operatori, în așa fel încât să existe o eficiență, așa cum a propus Comisia Europeană peste tot în Europa, un nivel minim de liberalizare pentru utilizarea acestui tip de vehicule închiriate. Avem nevoie de asta, dar restricțiile trebuie să fie proporționate. Statele membre trebuie să aibă posibilitatea să restrângă utilizarea acestor autovehicule închiriate cu un prag de 25% din flota totală și dacă flota e de mai puțin de patru uh, autovehicule, atunci măcar unul să fie autorizat să fie închiriat. Statele membre trebuie să, uh, uh, să accepte utilizarea um, acestor vehicule închiriate pentru uh, mai multe luni la rând pentru a face față uh, uh, vârfurilor sezoniere. Deci nu mai trebuie să existe o restricție uh, pentru utilizarea acestui tip de autovehicule închiriate dincolo de 6 tone și un alt aspect cu care suntem de acord cu Comisia și am propus amendamente în acest sens este să menținem și restricțiile actuale. Mulțumesc! Merci, monsieur eh Bien, nous n'avons pas d'autres Mulțumim, domnule Telicca, și acum doamna Ala Sender, din partea Socialiștilor și Democraților. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Uh, n-aș avea multe de spus în ceea ce privește transportul de mărfuri, ci m-aș referi la mașinile închiriate în general, autovehicule în general închiriate. Aș vrea să întreb pe, doamna, pe Comisia Europeană dacă există vreo posibilitate uh, dar nu într-un viitor îndepărtat, ci mai repede, să avem un, niște norme în așa fel încât închirierea vehiculor și întreprinderile active în domeniu să-și poată armoniza Uh, cerințele. Pentru că dacă vrei să închiriezi, nu știu, o mașină, un vehicul într-un anumit stat membru și să-l lași un pic mai departe, dar dincolo de frontieră într-un alt stat membru, uh, Uh, atunci se schimbă tarificarea. Noi am vrea să fie o tarificare obișnuită. Și se întâmplă să închirez o mașină, nu știu, în Spania și să o lași în Franța, nu? La agenție. Și mi s-a întâmplat mie. Și atunci, dintr-o dată, uh, constat că există fie penurie, fie se complică lucrurile, fie sunt probleme. Și vreau să întreb Comisia, dacă într-un viitor nu prea îndepărtat, ar fi posibilitatea aceasta să avem un cadru de armonizare a felului în care pot fi închiriate, a condițiilor în care pot fi închiriate aceste vehicule, în așa fel încât pe cetățeni să nu coste ochii din cap să poată să uh, uh, aibă acest tip de uh, închiriere, eventual transfrontalier. Pentru că asta ar ușura viața multor oameni. Bien, euh, Madame Werner, êtes-vous avec nous? Doamna Werner, mai sunteți alături de noi? Atunci vă dau cuvântul. Da, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc uh, doamnei Montero ca și raportor și tuturor deputaților care au introdus amendamente. Aici nu e vorba de o propunere de natură socială, ci e o propunere clasică legată de piața unică. Și în realitate astăzi avem uh, multe state membre care deja permit operatorilor lor să utilizeze vehicule închiriate, uh, chiar și transfrontalier, și nu s-au constatat probleme serioase, ci ba din potrivă beneficii în materie de eficiență, de înlăturarea anumitor restricții, lucru care ne va permite să avem șanse sporite pentru operatori economici și mai ales în perioade de vârf mm, anumite sezoane. Mulțumesc tuturor celor care au depus amendamente pentru a confirma principiile cheie din articolul 2 al propunerii în așa fel încât operatorul să poată utiliza astfel de vehicule închiriate în țara sa de reședință. Și nu numai, ci peste tot în Uniunea Europeană, indiferent unde uh, autovehiculul este înmatriculat. Deci nu e nicio motiv uh, care să ne împiedice să, care să ne împingă să modificăm aceste reguli sau să le restricționăm. Noi în articolul 2 suntem uh, convinși că această prevedere ar fi mai degrabă mai bine potrivită la articolul 3. De ce? Pentru că acesta permite țării de reședință, de stabilire, să vină cu anumite restricții și parte din aceste restricții sunt uh, dictate de dorința de a evita, evita frauda fiscală. Știți că uh, riscul e destul de mare atunci când există o deplasare dintr-un stat membru în altul, deci ideea este să limităm această posibilitate și anume ca operatorii să uh, închirieze în alte locuri aceste vehicule. Uh, deci, în acest sens, statele membre vor să aibă la dispoziție un instrument pentru a evita astfel de situații. Astfel de restricții pentru a evita frauda fiscală se, poate, se pot realiza prin uh, limitarea duratei de închiriere. Știm că există câteva amendamente care își doresc reducerea acestei perioade maxime de închiriere până la o lună, dar după părerea noastră asta ar fi ceva prea drastic și nu ar corespunde cu scopul nostru principal și anume tocmai să facem fața unor solicitări sezoniere. Și mai sunt și alte aspecte Uh, vreau să spun foarte clar, câteva amendamente care ar permite statelor membre să continue și să restricționeze utilizarea vehiculelor închiriate pentru proprii lor operatori. Asta ar fi contrar uh, intențiilor cu inițiale ale comisiei. Și după cum am spus deja, vehicule închiriate pot duce la o sporire a flexibilității și a eficienței pentru operatori. Și nu vedem niciun motiv întemeiat pentru care ar trebui să avem o abordare diferită. Dacă operatorii respectiv n-au alte posibilități, uh, ar putea eventual, nu știu, să cumpere o mașină și să nu o utilizeze pe deplin. Asta ar putea să ducă la probleme în întreaga flotă. Și, de asemenea, din punct de vedere statistic, reiese că în țările cu restricții, dificultățile sunt mai mari decât acolo unde nu există restricții. Și apoi, o altă linie roșie care reiese din întreaga propunere se referă la punerea în aplicare. Punerea în aplicare trebuie să fie făcută fără povară administrativă prea mare. Deci noi susținem amendamentele care tocmai se referă la utilizarea unor mijloace uh, Eh, electronice, registre naționale electronice pentru transportul rutier și al întreprindere aferente. Și asta ne va permite să știm exact numărul de plăci de matriculare de care dispune întreprinderea sau operatorul respectiv și acestea sunt înregistrate direct, în timp real, în registrul național și permite autorităților să știe exact ce autovehicul este înregistrat și care autovehicul, de fapt, este închiriat. Deci e ceva care cu siguranță trebuie să fie luat în considerare, și anume proporționalitatea. Eu cred că e și unghiul din care v-aș ruga să abordați acest amendament. Deci, per total, putem spune că propunerea aceasta va permite operatorilor, va fi în beneficiu operatorilor, în beneficiu pieței interne, pentru că vom modifica niște reguli care, din punct de vedere economic, sunt greu de justificat. Și nu uitați, e vorba de proporționalitate. Vrem ca textul să fie aplicabil și proporțional. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Werner, și în concluzie, doamna raportor, câteva cuvinte pe acest dosar. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori pur și simplu să spun că cu ocazia ultimei noastre ședințe a raportorilor din umbră am ajuns la un acord și anume că vom ține seama de această separare care există între articolul 2 și articolul 3, mai ales în ceea ce privește restricțiile. Deci, vom ține seama de obiectivul comisiei, dorit și de Consiliu de altfel, și vreau să mulțumesc tuturor colegilor pentru comentarii. Și vreau să spun, doamne Ala Sender, că ce ați spus dumneavoastră nu e neapărat legat de acest raport. Însă să știți că am înțeles intenția dumneavoastră și ceea ce doreați să spuneți. Mulțumesc! Domnul președinte, mulțumesc foarte mult, doamna raportor. Ca și pentru celelalte dosare din pachetul mobilitate, votul va avea loc pe 24 mai, cu începere de la ora 9 dimineața. Cred că l-am repetat azi cât a fost ziua de lungă acest termen. Văd că nu mai sunt alte Uh, subiecte ce trebuie să evocăm în ședința noastră, declar ședința închisă și vă amintesc doar că următoarea noastră ședință va avea loc în uh, data de 12 aprilie, într-o joi, la Bruxelles. O zi plăcută tuturor!